Chers collègues, je vous propose de commencer Dragi colegi, notre réunion chargée. Vă propun să începem pentru că avem o ordine de zi foarte încărcată și așteptăm ca toată lumea să ia loc. Vreau să vă propun să adoptăm ordinea de zi. Dar vreau să vă spun că punctul 6 de pe ordinea de zi și anume raportul doamnei Blinkeviciute privitor la examinarea amendamentelor de compromis uh, despre programul Erasmus pentru toți va fi amânat. À la fin de l'après-midi. Euh, et que par ailleurs... Va fi mutat așadar pe sfârșitul după amiezii. soit reporté à... Deci până la sfârșitul după amieze pentru domnul Blinkeviciute și uh, din cauza că lipsește traducerea pentru raportul în ce privește sănătatea, e bine, și acesta va fi amânat pentru data viitoare. Acum aș vrea să aduc un omagiu unui uh, funcționar de marcă de la Comisia Europeană, fostul director general pe probleme de ocupare și de afaceri sociale, și anume predecesorul domnului Richel, cum spuneam, la Comisia Europeană. E vorba despre domnul Robert Veriu, care a încetat din viață pe 26 septembrie. Robert Veru a avut o carieră lungă în cadrul instituțiilor europene. A fost un servitor fidel al Uniunii Europene și înainte de a se ocupa de ocupare, a fost asistentul vicepreședintelui Xavier Ortoli și încă de pe atunci a fost interesat de chestiunile economice și financiare și a desfășurat practic întreaga carieră, cum spuneam, în instituțiile europene și s-a ocupat de aceste aspecte și în timpul fostului mandat a fost director responsabil cu unitatea taxare și drepturi vamale și a inițiat lupta pe tema impozitului pe profit și armonizarea bazei de impozitare. L-am cunoscut în această calitate de director general pe teme de ocupare și am avut deseori ocazia să vorbesc cu domnul comisar și știu că munca acestui director general era foarte apreciată, precum și rolul pe care uh, l-a câștigat Fondul Social European datorită muncii dumnealui, pentru că știți că încă de la începutul mandatului său, șomajul în Europa atinsese cifre record și Dumnealui a făcut tot ce a putut pentru a vedea cum putea să mobilizeze mai bine Fondul Social European, cum putea să-i acorde mai multă flexibilitate, mai multă autonomie, pentru ca acest fond să răspundă mai bine așteptărilor cetățenilor. Toți cei care l-au cunoscut i-au admirat demnitatea, chiar și atunci când era puternic afectat de boală, și au admirat calitățile sale și faptul că era un adevărat european și de aceea am ținut să-i aduc un omagiu în această după-amiază și în numele tuturor am să transmit condoleanțe familiei sale și mulțumesc, uh, îi rog pe colegii de la comisie să transmită mai departe faptul că am apreciat de mult munca uh, colegului lor. Tot la capitolul comunicări aș vrea să vă spun că pe viitor calendarul reunilor noastre se va modifica pentru că avem o agendă foarte încărcată și anume vom mai convoca o reuniune extraordinară pe 6 noiembrie de la orele 15 la orele 18 pentru a vota mai ales raportul doamnei Harkin în ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare și raportul domnului Cercas în ce privește informarea și consultarea lucrătorilor. Apoi, pe 13 noiembrie, vom mai avea o reuniune extraordinară sub forma unei întâlniri între Comisia Econ și Comisia Empli, o reuniune similară cu cea care a avut loc la începutul anului, astfel încât să putem să discutăm împreună despre situația economică și socială din Grecia. Cu această ocazie vom avea un schimb de opinii cu membrii Troicăi, cei dintre dumneavoastră care au mai participat la o asemenea întâlnire știu foarte bine cât de arzătoare sunt aceste tematici. O a treia reuniune suplimentară 13 noiembrie la Strasburg, începând cu orele 19, când vom discuta despre amendamentele la avizul doamnei Bastos, pentru că proiectul de raport a fost deja discutat la Comisia pentru Afaceri Juridice. Și de asemenea vom discuta și despre avizul domnului Richard Howitt în ce privește răspunderea socială a întreprinderilor. Am încheiat cu acest capitol comunicările președintei și nu mai este nevoie să vă reamintesc faptul că întâlnirile noastre sunt transmise pe internet. Procesul verbal al întâlnirii de pe 5 iulie a fost distribuit, nu a primit nicio observație, deci putem considera că a fost adoptat. M-am grăbit, spune președinta, nu trebuie să uit că uh, și procesele verbale de pe 30-31 mai și 20-21 iunie trebuie adoptate, Dumnezeu știe de ce, a trecut așa mult timp înainte să putem să adoptăm aceste procese verbale, dacă cineva își mai aduce aminte ce s-a întâmplat la acele reuniuni. Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, punctul 4, și anume proiectul de compromis pe tema raportului doamnei Harkin, Fondul European de Ajustare la Globalizare. 238 de amendamente au fost depuse. Și am examinat 31 de amendamente de compromis. Cum probabil știți, uh, am pus uh, în așteptare examinarea acestui raport, pentru că am vrut să putem discuta pe îndelete cu Comisia Agri. Ne-a trebuit poate mai mult timp decât ne gândeam inițial pentru a stabili bine cum uh, ne distribuim competențele, pentru că știți că Comisia Agri dorea la un moment dat să amâne totul până în luna decembrie, dar datorită insistenței uh, doamnei raportor și ținând cont și de evoluția discuțiilor de la Consiliu, am reușit să convingem pe colegii de la Agri că e nevoie să grăbim uh, procedura ca să putem trimite la Consiliu o poziție a Parlamentului și să facem față acelei minorități care s-ar putea să devină o minoritate de blocaj și care, așa cum știți, este ostilă uh, continuării existenței acestui fond. Și acum dau cuvântul doamnei raportor ca să ne explice cum uh, se prezintă amendamentele de compromis. Vă mulțumesc. Înainte de a vă prezenta amendamentele de compromis, vreau să vă spun câteva convinte despre proiectul de aviz de la Comisia Agri. Potrivit proiectului de aviz de la Agri, au dispărut toate trimiterile la agricultori. Și atunci, în amendamentele noastre de compromis, le-am modificat tocmai pentru a șterge toate trimiterile la lucrătorii din agricultură și la fermieri. Pentru că știți că în continuare la Consiliu există o minoritate de blocaj și nu reușim să facem progrese. Vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor raportorilor din umbră. Ne-am întâlnit în mai multe rânduri și încă două asemenea întâlniri sunt programate înainte de votul de pe 6 noiembrie mai rămâne o chestiune majoră, și anume propunerea socialiștilor în ce privește restructurările. Eu am primit mai multe puncte de vedere pe această temă, dar încă nu știu exact care va fi poziția mea definitivă. Nu este o lacună foarte grav, așa o adevărată gaură neagră, cum spuneam. Sper să am o poziție finală până la sfârșitul după amiezii, dar uh, țineam să vă atrag atenția asupra ei. Nu mai am multe de spus pentru că prefer să aud uh, părerile colegilor, dar încă un succint comentariu în ce privește domeniul de acoperire pentru uh, fondul de ajustare la globalizare. Știu că există mai multe grupuri care doresc extinderea acestui domeniu de acoperire. acop, domeniului de aplicare, mă scuzați, și nici nu mă gândesc aici la lacună, vă spuneam, chestiunea restructurărilor. Nu. Dar amendamentele pe care le-am inclus vor permite deja extinderea acestui domeniu de aplicare. Și oricum este un domeniu mult mai uh, lărgit față de uh, propunerea inițială a Comisiei. Compromisul C fixează drept obiectiv reintegrarea tuturor lucrătorilor. În ce privește cofinanțarea, am modificat propunerea comisiei și trebuie să spun că am cerut 70% pentru acele regiuni ă, vorbitoarea reia în acele state membre care au acces la finanțare din fondurile de coeziune pentru că am vrut să facem distinția între regiunile de convergență și cele care nu sunt regiuni de convergență, ceea ce înseamnă că ar exista un dezechilibru prea mare între statele uh, cu posibilități mai mici și state precum uh, Germania sau uh, Regatul Unit și am vrut să reflectăm acest lucru în rata de cofinanțare. Și există și o rată de cofinanțare medie, iarăși în funcție de uh, măsura în care statele au acces la fondurile de coeziune. Mai există și compromisul S. În solicitările trimise recent la fond, o mare parte din venituri sunt pentru venituri de. Um, o mare parte din fonduri sunt folosite pentru venituri de subzistență, de fapt uh, un procent din ce în ce mai mare și am vrut să avem un compromis tocmai pe această temă și aș dori să aflu care este părerea membrilor. La compromisul T, și aici aș vrea să știu părerea colegilor în ce privește preluarea întreprinderilor de către foștii lucrători și vreau să aflu și punctul de vedere al comisiei, mai ales în ce privește calendarul pe care l-am propus eu, pentru că um, are un impact direct asupra dumnealor. Mă opresc aici, doamnă președinte, și prefer să ascult părerea raportorilor din umbră și a colegilor din sală. Mulțumesc. Edith Bauer are acum cuvântul. Și apoi Frederic Darden. Uh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult uh, pentru munca dumneavoastră. Îi mulțumesc uh, lui Marian pentru cât de mult a muncit pentru acest dosar. Au rămas însă câteva chestiuni deschise. În primul rând, în ceea ce privește restructurarea, am vorbit uh, despre ea destul de mult înainte, iar acum am senzația că nu este fezabil pentru că nu e foarte clar care va fi relația cu Fondul Social European și am senzația și că ar trebui să avem mai multă grijă pentru a studia dacă se poate sau nu, dacă este fezabil. În ceea ce privește subsistența în compromisul S, am văzut de multe ori că în anumite cereri Venitul de subsistență a fost discutat de foarte multe ori. Uh, se spune că ar trebui să fie, de fapt, uh, un supliment la uh, veniturile naționale, dar cred că ar trebui să dăm mesajul următor și anume că din Fondul European de Ajustare la Globalizare am putea să plătim pentru o sumă suplimentară, deci pentru un fond suplimentar destinat subsistenței pe lângă cel care vine din partea sistemelor naționale. E o, doar o întrebare, nu am avut timp să verific prea mult. Mi se pare că a fost destul de eficient să tăiem partea legată de fermieri și chestiunile aferente, dar nu înțeleg foarte bine de ce la compromisul G trebuie să implicăm și pacul. Mi se pare că și alte compromisuri sunt, uh, celelalte compromisuri sunt în regulă. Doar aș vrea să întreb, în legătură cu compromisul R, s-a spus că Fondul European de Ajustare la Globalizare nu este un fond pentru a combate criza, nu este un instrument de combatere a crizei. Apreciez faptul că s-a adăugat cuvântul criză neașteptată, doar la compromisul R nu s-a adăugat acest cuvânt. Deci, aș vrea să vă întreb dacă se poate să adăugăm și acest cuvânt la compromisul R. Deci, cuvântul neașteptată. Vă mulțumesc. Uh, merci, Frédéric Dardin. Mulțumesc. Frederic Darden, după aceea Gilles Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru reuniunile care au avut loc până acum și pentru propunerile de compromis pe care le-a făcut, care, pe total, merg în direcția dorinței exprimate de către noi, reducerea termenilor și uh, extinderea numărului de lucrători uh, care ar putea să fie afectați de măsurile din, care sunt prevăzute din Fondul de reajustare la Globalizare, de asemenea și uh, exigențele de rezultat care se vor uh, impune. Toate aceste lucruri merg în direcția pe care ne-am dorit-o cu toții. Există și câteva probleme specifice. Ați vorbit de reluarea de către lucrători a, acestor, a instrumentelor care le stau la dispoziție, cred că este foarte important să oferim această posibilitate de finanțare și de ajutor pentru ca lucrătorii să poată să își recapete situația inițială și să-și răscumpere întreprinderea. În ceea ce privește compromisul S, la care ne-ați cerut uh, să ne poziționăm în ceea ce privește subsistența. Mi se pare un element foarte interesant, un element de completare. E vorba de o măsură care completează alte măsuri existente. Cred că ar fi foarte utilă în mai multe situații. Cred că ar fi foarte prost pentru lucrători dacă suprimăm, dacă eliminăm această posibilitate care le revine. În ceea ce privește criteriile de criză, care s-au discutat și până acum în cadrul reuniunilor de pregătire pe care le-am avut, e foarte important să păstrăm în minte această noțiune a mobilizării extinse, deci posibilității cât mai extinse de participare în contextul crizei, pentru că vedem în practică că foarte multe state chiar și dintre cele care sunt împotriva acestui criteriu, l-au folosit totuși pentru a face apel la fondul acesta. Mi se pare important, deci, să-l putem menține. În ceea ce privește suprimarea noțiunii de specificitate în ceea ce privește agricultorii, suntem în discuții în momentul de față cu Comisia Agri pe această temă, cred că ar trebui să rămânem pe uh, linia pe care am pornit până acum. După cum ați spus și dumneavoastră, există un alt concept despre care se discută acum. E vorba de o tematică pe care am încercat să o introducem printr-un amendament. E vorba de chestiunea sectorială a sectorelor în restructurare. Cred că este o temă foarte importantă și cred că trebuie să continuăm să ne gândim și să vorbim unii cu alții pentru că la nivel european există sectoare care se află în dificultate foarte mare și care sunt într-o fază de restructurare. Se poate vedea de altfel și prin intermediul cererilor pe care le primim că avem cereri mult mai multe din anumite sectoare decât din altele. Și cred că printr-o procedură care ar putea permite să accelereze și să anticipeze finanțările specifice pentru aceste sectoare care se află în restructurare, cred că deci ar exista o oportunitate pentru a fi mai apropiați de lucrători, pentru a-i ajuta pe aceștia care sunt afectați în sectoarele respective. Cred de asemenea că aceste măsuri ar putea fi complementare cu raportul colegului nostru Sercas și în ceea ce privește restructurările, eu cred că tocmai trebuie să putem continua pe această linie să ne gândim în același fel la o soluție, pentru că există clar uh, posibilitatea de a acorda acestui fond uh, locul care, pe care îl merită. Știu că există la, în Consiliu reticențe în mai multe țări cu privire la fondurile acestea, însă în ceea ce privește negocierea unui proiect uh, foarte ambițios, ar trebui să încercăm să convingem pe toată lumea tocmai prin această amploare a acestui proiect, prin uh, arătând poate originalitatea pe care o aduce cu sine. Țările cele mai sceptice ar putea astfel să vadă că există o utilitate pentru proiectul respectiv și că deci putem uh, să-l transformăm într-unul foarte durabil. Iată deci ce vroiam să spun, uh, sunt elemente foarte actuale din dezbaterea noastră. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc doamna Lambert. thank, thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele doamnei Cornelsen, raportor din umbră, care nu poate fi aici astăzi. Nu pot, din păcate, să răspund de aceea la toate întrebările pe care le-a pus doamna Harkin. Vreau însă să vă transmit câteva informații. În primul rând, mulțumesc pentru cooperarea foarte bună, pentru că există o cooperare foarte bună pe baza acestui dosar și cu doamna Harkin. Într-adevăr, la compromisul E și amendamentul 100 vorbim exact despre acest punct care s-a discutat și înainte, care sunt sectoarele sunt, care, la care putem face ceva, cât de mult putem ajuta aceste sectoare. Trebuie să avem grijă cum formulăm aici. Apoi mai există o altă chestiune care se referă la compromisul S cu privire la subvențiile folosite sau la alocații pentru a vedea, în primul rând, ce se poate oferi, care sunt cele complementare și apoi care sunt fondurile disponibile pentru activitățile de formare și altele. Am fost destul de critici noi ca în calitate de comisie pe, în legătură cu faptul că nu este vorba de o substituire la responsabilitățile statelor membre. Suntem de acord dar nu știu cum să spun foarte politicos, dar suntem de acord cu reacția pozitivă a oamenilor uh, cu privire la um, schimbările care au avut loc în domeniul agriculturii. În ceea ce privește compromisul T, pe care l-ați mai menționat și înainte, cred că e vorba de o chestiune de principiu aici, în, cu, în care nu suntem neapărat de acord. Vrem să ne uităm exact unde s-ar potrivi uh, în cadrul măsurilor existente. Acesta este ceva foarte important și aș vrea să dau uh, să ne dea feedback și raportoarea cu privire la acest punct. De asemenea, atunci când e vorba de ce acoperă acest fond, mi se pare că mergem în direcția potrivită, așa cum am mai spus-o și alți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc! Cine mai dorește să ia cuvântul, spune doamna președinte, nimeni. Deci o să dau cuvântul comisiei. Poate că ne puteți uh, clarifica mai multe despre text. Doamna Bauer a întrebat câte ceva și anume prestațiile care sunt finanțate din Fondul de Ajustare la Globalizare nu se fac în funcție de legislația existentă în statele membre și pot veni ca un supliment la fondurile din partea statelor membre. Cred că acest element a fost important și a permis să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Vă rog. Reprezentantul Comisiei, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru uh, ceea ce faceți. Este extrem de importantă activitatea dumneavoastră. Înainte să vă răspund la această problemă, aș vrea să spun uh, câte ceva despre întrebarea pe care a pus-o doamna raportor cu privire, deci, la reducerea um, termenului de, uh, la articolul 8 termenul de reacție. Sper că pot să vă răspund cât se poate de clar la această întrebare. Eu nu consider că se pot, uh, se creează probleme în ceea ce privește alocarea fondurilor. E vorba de accelerarea cât mai uh, bună a procedurilor, cât mai eficientă. În ceea ce privește întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră, doamnă președinte, toate serviciile care sunt cofinanțate de acest fond de ajustare trebuie să fie înțelese ca o completare, ca fonduri deci suplimentare față de cele care vin din legislația națională. Avem uh, foarte multe din aceste prestații care trebuie să fie legale și legal finanțate de către întreprinderi. Deci, toate măsurile de susținere a lucrătorilor care sunt prevăzute în uh, reglementările existente. Mă refer aici de alte chestiuni, mă refer la alte chestiuni în afară de cofinanțare, mă refer la obligațiile care revin din uh, reglementare și care se adaugă întotdeauna la uh, reglementările naționale. La fel și pentru subzistență. Deci aceasta este o condiție foarte des pentru ca lucrătorii să poată să primească o formare profesională și, după părerea mea, este destul de justificat ca fondul să poată interveni ca și completare față de obligațiile care există în sistemele naționale, după cum spuneam și înainte. Mulțumesc! Doamna Harkin, mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc colegilor. În primul rând, uh, doamnei Bauer și foarte multor colegi care au vorbit despre subsistență. Într-adevăr, aceasta este suplimentară și problema este că am văzut prin anumite instrumente actuale că nivelul uh, alocației de subsistență care a fost cerută de către statele membre a fost excesiv. În primul rând, mă refer aici la unul din instrumente care se refera la 16 euro pe oră, atâta se ridica. Poate că între raportorii din umbră am putea să găsim o cale pentru a ieși din acest impas. N-am nicio problemă cu adăugiri uh, mici, uh, deci complementări mici de sume mici, dar aici chiar cred că sunt uh, sume excesive și nu ar putea contribui la obiectivele acestui fond și de aceea trebuie făcut ceva. Cred că e evident pentru toată lumea. În ceea ce privește compromisul G, doamnă președinte, Cred că trebuie să scoatem uh, capul din, adică pacul, îmi cer scuze, din acest uh, context. Domnul Darden, într-adevăr, uh, am vorbit despre chestiunea subsistenței, ne-am ocupat de ea și am auzit foarte clar ce ați spus despre sectoarele care intră prin, într-o fază de restructurare. Cred că un singur comentariu care se potrivește aici este că noi nu facem aceasta pentru fermieri acum, pentru că aceasta ar fi fost oarecum un tip de restructurare care ar fi anticipat anumite modificări. Din cauza acordurilor comerciale, însă nu acesta este cazul. Deci am exclus uh, subiectul PAC. Trebuie însă să analizăm dacă există vreun uh, punct comun pe această problemă în care putem uh, include această prevedere. Poate și dacă am discutat cu Comisia, ar fi foarte bine. Suntem cu toții conștienți că acest text a fost parte dintr-o propunere a Comisiei de mai de mult și vom putea vedea dacă avem uh, ce uh, face pe această temă mai departe. Mulțumesc uh, foarte mult, doamne Lambert, pentru contribuție. Am vorbit foarte mult despre subsistență. Din nou, lucrătorii preiau Uh, această răspundere. Trebuie să vedem cât concret revine din fondul pentru globalizare. Am spus, doamnă președinte, oricum că calendarul este în regulă și asta este foarte important. De fapt, altceva nu e de adăugat, în afară de faptul că în continuare mai avem multe de lucru și că am făcut uh, progrese deja foarte multe. Un comentariu pe care aș fi vrut să-l fac și de la început, poate că unii deputați știu că au existat multe amendamente cu privire la numărul de lucrători care să poată declanșa folosirea fondului de globalizare. Eu n-am găsit un compromis pe această temă pentru că discuțiile arată că legislația este extrem de extinsă și suficient de extinsă pentru ca pe piețele destul de mici și pe piețele regionale să se poată găsi o soluție. Dacă impactul uh, șomajului este destul de mare, se poate imediat declanșa fondul de ajustare. Acesta este acordul pe care l-am obținut până acum. Doar vreau să fac acest comentariu ca să fie clar. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Mon désaccord, je vais l'expliquer. C'est simplement que les, les, les seuils, ils ont été... Da, aceste praguri au fost uh, introduse, nu? În fine, aveți dreptate unul dintre cele două dispozitive se poate aplica unor firme foarte mici. Dar ipoteza de, pe care, de la care plecăm noi, și anume eh, ca această situație să poată să fie invocată pentru aceasta trebuie ca numărul de lucrători să fie unul mai mic, pentru că mm, nu avem prea multe cooperative de 500 de angajați. Deci cred că pe undeva trebuie cumva să scădem pragul de intrare sau de eligibilitate la acest fond. În sfârșit, eu vreau să vă spun uh, care este logica acestor amendamente. Bineînțeles că raportorii din umbră pot în continuare să discute cu doamna raportor pentru a ajusta în continuare lucrurile în privința acestor compromisuri pe care tocmai le-am discutat. Votul va avea loc pe 6 noiembrie. Tocmai pentru a lăsa puțin timp la dispoziție pentru alte eventuale uh, ajustări. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Domnul Thomas Handel are cuvântul. Examinarea amendamentelor de compromis. Privi 80. Deci din cele 80 depuse e vorba de contractele de concesionari. Este vorba de un uh, aviz pentru IMCO. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu vreau să vă răpesc prea mult din timp, uh, pentru că cred că se poate concentra pe scurt ce l-am de spus. Acum două săptămâni am avut ocazia să vorbesc în această comisie pe tema concesiunilor și uh, după aceea am reușit pe scurt și foarte rapid să concentrăm împreună cu raportorii din umbră care sunt punctele importante care se pot sustrage din amendamentele depuse. Aș vrea să mulțumesc tuturor raportorilor pentru această colaborare foarte succintă și eficientă. Avem opt compromisuri care au rezultat din această reuniune, care au fost susținute de cinci grupuri politice. Cred, deci, că acest proces uh, a fost extrem de succes și în ceea ce privește compromisurile suntem oarecum pe aceeași lungime de undă. Aș mai vrea să fac o a doua remarcă cu privire la o chestiune care trebuie votată. E vorba de respingerea generală a acestei directive cu privire la concesiuni Colegii care s-au ocupat de acest subiect și din Germania și din alte țări au încercat să se implice foarte mult pentru a vedea dacă această directivă pe tema concesiunilor este cu adevărat necesară sau nu. Din Parlamentul din Germania există um, o clauză de subsidiaritate, așa se numește, pentru a vedea uh, cât de pertinentă este respingerea unui act de la nivel european. Dacă însă nu se poate găsi o majoritate în comisia noastră, întrebarea este în acest context dacă mai merită să mai ne ocupăm de um, această directivă și dacă merită să mai discutăm despre ea. Aș mai vrea să fac un al treia, o a treia remarcă, câteva amendamente în acest context, mai ales din partea doamnei Ronțule și din partea mea, uh, au fost considerate de către președinte ca nefiind admisibile. Regret foarte tare acest lucru și îmi cer scuze pentru faptul că am încercat să folosim datele care ne stau la dispoziție pentru a putea completa raportul. În calitate de de cititor fanatic al uh, statuturilor în general, uh, uh, mi se pare că mi-am depășit oarecum competențele. Atunci când îți scrii părerea, de obicei îți scrii părerea despre un întreg subiect și nu numai despre o fracțiune din acel subiect, deci aș cere să mă iertați, vă rog, doamnă președinte. În ceea ce privește compromisurile, n-aș vrea să le comentez acum în detaliu. Este vorba în general despre drepturile uh, de lucru și uh, contractele colective care trebuie respectate atunci când se acordă o concesiune. E vorba de chestiuni sociale și de chestiuni de echitate. Mă bucur de aceea dacă putem să ne punem de acord uh, pe o recomandare, o recomandare cu privire la criterii sociale care trebuie să fie uh, preluate în uh, tratatele de concesiune, contractele de concesiune. În ceea ce privește două amendamente la care vreau să mă refer în detaliu, nu, e vorba de concesiuni, ci e vorba de două chestiuni care se mai dezbat acum și nu au fost rezolvate. E vorba de amendamentul 13 din partea colegei noastre Manner. Dacă Comisia în legătură cu acordarea concesiunilor dorește să ex retragă anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, sănătatea și aspectele sociale, deci dacă dorește să nu le acopere de legislația cu legislația existentă, atunci eu aș propune ca ele să fie din nou formulate, aceste două rapoarte, într-o altă directivă și să poată să fie supuse și ele uh, la nivel european, uh, la nivel european, așadar, la, în domeniul concesiunilor. Mi se pare, deci, că dacă Comisia vrea să facă un lucru util, trebuie să putem să-i dăm și dreptate atunci când nu suntem neapărat de aceeași culoare politică, cum e cazul acum. Dacă nu avem o idee mai bună până mâine, eu sunt de părere atunci să retragem acest amendament 13. O altă problemă mi se pare că apare la amendamentul doamnei Estrela 48. Comisia a încercat să clarifice problema ofertei cele mai eficiente din punct de vedere economic. Știți cu toate toții că de fapt e vorba doar de prețul cel mai uh, eficace sau e vorba și de cele mai eficiente servicii. Eu zic că ar trebui să se considere oferta ca atare. Nu ar trebui să se creeze neînțelegeri și interpretări greșite, să nu încercăm să deviem de la un raport calitate-preț, pentru că nu e vorba însă numai de acest raport calitate-preț, pentru că câteodată se uh, scad așteptările cu privire la eficiență pentru a putea să te adaptezi la preț, ceea ce nu este deloc în sensul în care vrem să mergem noi, sau dacă serviciile sunt, sunt clare, atunci câteodată uh, nu mai poate funcționa uh, atunci concurența decât prin intermediul prețului și de fapt aici intervine problema de dumping. Deci nici aceasta nu mi se pare o soluție. Haideți să ne mai gândim de aceea încă o dată la amendamentul 48. Poate că reușim uh, împreună cu doamna Estrela să găsim uh, un acord. Mie momentan nu-mi vine nicio altă idee, dar sunt convins că vom găsi o soluție. Îmi pare rău că abia astăzi am constatat această problemă și am discutat-o mai în detaliu când am analizat amendamentul. Iată de ce poate suntem oarecum în întârziere cu această propunere. Cred că însă în măsura în care această comisie nu hotărăște să respingă în total propunerea, putem să folosim activitatea depusă deja de către raportorii din umbră și de către secretariat și putem să găsim un rezultat totuși pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc pentru atenție! Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule Sercal și domnul Thomas Manapoi. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Iau cuvântul deoarece doamna Estrela, însărcinată cu acest raport, e bine, nu poate fi prezentă din cauza unor probleme cu transportul. Deci, eu uh, sunt cumva mesagerul ei. În primul rând, grupul socialist nu va vota amendamentul în ceea ce privește, care, așa cum a fost cel propus de comisie. În orice caz, noi dorim o îmbunătățire a textului. Încercăm să integrăm niște elemente pozitive aici. În orice caz, obiectivul este de a îmbunătăți propunerea comisiei până la urmă. Doamna Estrela spune că a cooperat foarte bine cu raportorul extrem de bine. Atmosfera a fost extrem de plăcută, cordială și foarte apreciată de grupul socialist. Subiectul de altfel se pretează cumva și la o abordare socială. Se pare că toate contractele de concesionare sunt vizate acum de acest nou text, deci e vorba de o adevărată revoluție. Asta înseamnă că documentul de față este într-adevăr unul extrem de important. Nu trebuie să confundăm însă lucrurile. Prețul este una, valoarea este altceva, valoarea pe piață. Pentru noi, Partidul Socialist, aceste contracte ne duc cu gândul la alte aspecte. În primul rând, transparența, transparența concesionarilor. Apoi, o nevoie de autonomie atât de necesară pentru ca fiecare stat membru să poată să definească care sunt acele servicii, servicii publice vizate de aceste contracte. Trebuie deci ca autoritățile naționale să poată să aibă un cuvânt de spus. Apoi, Eh, trebuie ca mm, ocuparea și planurile sociale să fie cumva eh, integrate și aici. Nu putem să lăsăm deoparte aceste aspecte și să avem numai eh, o idee pur comercială în minte. În sfârșit, să vorbim despre valoare, dar nu trebuie să uităm nici perenitatea unor astfel de, de contracte, nici de prețul lor în sfârșit, cred că până acum am făcut o treabă bună. Vom discuta în continuare și cu doamna Testrela. Compromisul cred că este unul uh, la îndemâna noastră. Eu nu cred că mai avem mare lucru de făcut pentru ca, într-adevăr, să batem în cuie compromisul. Pentru că am văzut bine că toate grupurile s-au pus de acord asupra marilor linii. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Mulțumesc. Mm. Frage an den Thomas. Eh. O întrebare către colegul nostru, Thomas. Colegul Sercas a vorbit că despre felul în care s-a făcut negocierea și cât de bine s-a derulat totul, însă important este că vrem cu toții să obținem un compromis și sper să nu uităm acest lucru. Atunci când vorbim despre aceasta, dacă să retragem sau nu astfel de propunere, vreau să vă amintesc de transportul uh, pe uh, șine și pe străzi. Țineți minte că am avut atunci o problemă când vorbeam de reforma aceasta dacă putem să retragem sau nu total propunerea făcută de comisie. Eu zic că nu e bine să revenim în acel punct. Dacă vrem să îmbunătățim poziția comisiei, haideți să facem clară care este poziția noastră din comisia EMPL pentru a arăta care este scopul nostru. Eu zic că ar fi important să ne concentrăm pe conținut. După aceea putem evalua în general dacă e nevoie să intrăm în plenară cu punctul acesta sau nu, dar din punctul meu de vedere nu. Un alt punct important, e important ca în anumite regiuni și în domeniul la nivel local să se țină cont de subsidiaritate, dar doar să ne bazăm pe subsidiaritate și clauza de subsidiaritate, așa numita plângere, de fapt, dacă nu se respectă subsidiaritatea, e foarte puțin. Eu zic să încercăm să ni se respecte poziția. În compromisuri am clarificat acest lucru deja. Mi se pare un element esențial. Un al treilea domeniu, dacă la noi, de exemplu, se fac licitații în Germania, se spune că întotdeauna cel mai uh, economic uh, variantă trebuie să fie cea mai importantă, cea mai considerată. Dar economică nu înseamnă numai cea mai ieftină, înseamnă poate chiar mai scumpă, dar cu o întreprindere care a participat, care ți-a oferit o garanție pentru competența lor și pentru servicii de calitate. Nu putem spune că am avut o firmă ieftină care a câștigat licitația și după aia care zice la revedere, eu nu mai sunt de găsit și mi-am uh, băgat bani în buzunar. Când vorbim de cel mai economic sau cea mai eficient uh, licitator, atunci trebuie să ne gândim și la calitate. Care este calitatea pe care o primim de la acest ofertant? Cât de durabil este serviciul pe care îl oferă sau produsul pe care îl oferă? Mi se pare foarte important. Poate că și în, com- în uh, Comisia pentru uh, piața internă și protecția consumatorului ar fi bine să se țină cont de calitate. Să știți că colega noastră Estrela va putea după aceea să retragă amendamentul. Poate reușim să o convingem. Apoi chestiunea cu neadmisibil, că au fost considerate neadmisibile unele amendamente, nu e până la urmă foarte rău dacă ne-am depășit oarecum farfuria. Noi știți că am avut o intenție foarte bună și ne-am uh, și am exagerat, poate oarecum. Cred că important este ca și în alte comisii să se facă tot posibilul pentru a putea ajunge pe calea care trebuie și sper că mâine să putem obține un compromis cât se poate de bun. Nu știu dacă mai sunt alte persoane doritoare să se exprime. Se pare că nu. Dau cuvântul comisiei dacă dorește să intervină, bineînțeles. Înainte, însă, ceva legat de caracterul admisibil sau neadmisibil, vă spun asta cu cea mai mare prudență. Eu, în general, am mare încredere în secretariat. Ei sunt cei care ne uh, aduc propunerile și definesc, de fapt, caracterul admisibil sau nu al amendamentelor în ultima instanță. Eu înțeleg însă și grijile exprimate aici de raportor, pentru că ei, bineînțeles că vor să aibă o viziune de ansamblu a acestui proces. Bineînțeles că noi dorim uh, să domnească armonia în, uh, la noi și în co- co- cooperare cu alte comisii și dorim ca totul să fie cât se poate de în regulă. Așadar, atunci când vine vorba de procedura de examinare a propunerii în sine, asta ține în mod clar de comisia sesizată pe fond, de unde și numărul mare de amendamente ale raportorului și a altor colegi care au fost până la urmă considerate ca fiind neadmisibile. Din 80, 19 au primit această etichetă. Acum vreau să întreb dacă doamna Schikovska de la Comisie dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Un comentariu general și două legate de amendamente în particular. În primul rând vreau să repet că această directivă vizează achiziționarea de servicii și de bunuri de către autoritățile publice prin, concesionari. concesionări. Asta înseamnă că regulile prezente în această directivă sunt deja de aplicare astăzi și în orice caz, toate aceste reguli vor trebui să fie și în continuare respectate. Însă, directiva nu face decât să clarifice modul în care autoritățile fac aceste demersuri. Deci lucrurile sunt cumva explicitate. Obiectul acestei directive nu este acela de a transforma toate aceste tipuri de licitații în concesionări, ci doar uh, de a lăsa la dispoziția fiecăruia această posibilitate. În articolul 1, printre altele, se spune foarte clar că achiziționarea de bunuri și servicii, furnizarea de servicii este organizată așa cum consideră fiecare autoritate uh, și entitate publică în parte. Avem două amendamente, una care se referă la excluziunea socială și alta uh, la un alt aspect. În ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, avem acea, același domeniu de aplicare ca și directiva privind um, licitațiile publice. Am avut mai multe posibilități, printre care și menținerea status quo-ului. Însă vreau să vă spun că inclusiv Curtea de Justiție s-a exprimat în ceea ce prive, privește furnizarea de servicii în ceea ce privește furnizarea de apă și de servicii de canalizare. S-a uh, dovedit, uh, de fapt s-a tranșat de către Curtea de Justiție că inclusiv uh, aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare pot să intre, acestea pot să intre în domeniul de aplicare al directivei. Noi însă am intenționat să introducem aici și serviciile sociale și aceasta este o noutate. În sfârșit, în ceea ce privește serviciile de interes economic general și amendamentul respectiv, și noi am urmat și aici uh, hotărârile Curții de Justiție, care de mai multe ori a tranșat că acest tip de servicii intră în uh, domeniul de aplicare al directivei. Apoi, directiva prevede de pe acum ca criteriile sociale să fie luate în considerare Uh, câtă vreme acest lucru sunt specificate în contract, însă lucrurile pot fi specificate în continuare de bună seamă și nu cred că vom avea probleme în continuare cu aceste aspecte. Bineînțeles, totul depinde de jurisprudența curții. Dacă curtea va tranșa uh, lucruri legate de aceste servicii sociale, atunci vom uh, veni și noi uh, cu modificări în acest sens. Ne referim în continuare și la ce apare în directiva privind lucrătorii detașați. Deci vreau să subliniez încă o dată că aceste criterii sociale în, mod, în sensul lor larg sunt deja incluse în directiva noastră. Mulțumesc, domnule Sercas. Aveți remușcări? Da, doamnă președinte, vă mulțumesc. Numai ce am uh, aflat că s-a discutat aici despre amendamentul 48 al doamnei Isaia. Poate că ar fi trebuit să vedem ce se întâmplă. E vorba de o problemă de traducere spre germană. În orice caz, eu vă sfătuiesc să vă uitați pe versiunea în engleză, pentru că ea este cea mai apropiată de sensul dorit. Mulțumesc! Iată, deci, care este referința noastră în ce privește problemele sociale, este limba engleză. Aș da cuvântul raportorului dacă nu mai sunt alte cereri de intervenție. Domnule raportor, puteți concluziona. În legătură cu ultimul punct, am uh, varianta um, în engleză a amendamentului 48. Există o diferență majoră față de varianta în limba germană. Dacă ne luăm după varianta engleză, atunci uh, nu avem nicio problemă cu amendamentul 48. Se vorbește de cea mai bună valoare și nu de calitate-preț, nu de raport, rapoarte de genul acesta. De aceea vorbisem despre problema aceasta înainte. În ceea ce privește Thomas Mann, ce a spus Thomas Mann, cred că mi se pare rezolvabil. Până mâine găsim o formă acceptabilă ca să nu trească să facem nicio tăiere suplimentară. Și în ceea ce privește și altceva din ce a spus Thomas Mann cu privire la respingerea generală. Există câțiva colegi din diferite grupuri politice care au insistat asupra acestei respingeri posibile și despre asupra posibilității de a avea o care pun la îndoială necesitatea unei directive cu privire la concesiuni. Am putea eventual să încercăm să vedem care este părerea comisiei noastre, să vedem uh, dacă prin vot obținem un rezultat în acest sens. Cred că în ceea ce privește respingerea generală am putea și uh, să vorbim despre un risc care mai există totuși în această variantă. Mi se pare totuși bine să vedem din punct de vedere politic cam uh, în ce situație să se poată desfășura concesiunile și nu să lăsăm totul la mâna instanței uh, din, de justiție de la nivelul național. Deci, sigur, trebuie să vorbim în plenara comisiei noastre despre aceasta. Intenția mea se adresa mai ales în direcția unei majorități, adică dacă găsim o majoritate pentru a lucra la această directivă, putem după aceea să ne formulăm criteriile care sunt extrem de importante pentru noi și să le introducem în directiva respectivă, ceea ce mie mi se pare că s-a putut face până acum uh, în compromisurile pe care le-am avut. Se poate întotdeauna și mai bine, bineînțeles. Mulțumesc! C'est là le charme euh, du compromis. Da, Compromisul este o artă. Votăm pe textul acesta mâine, ceea ce va permite Comisiei IMCO să ia notă de acest vot de mâine pentru luna decembrie. Trecem la punctul 7. Doamna Eșeviciute va veni la sfârșitul ședinței. Dau cuvântul imediat colegei Lambert pentru examinarea amendamentelor de compromis 7 la număr. Da? Deci amendamentele de compromis care au fost prezentate pe marginea programului Drepturi și Cetățenie 2007-2014. Este vorba de un aviz pe care noi îl avem în vederea supunerii lui sau pe fond este vizată Comisia Libe, pe fond deci Comisia Libe, doamna Kinga Kunz este raportor și iată, și aici cred că am, vom putea să cooperăm foarte bine. Eu cel puțin așa cred. Vă mulțumesc, doamna Lambert. Mulțumesc, doamna președinte. Da, este adevărat că uneori cooperarea între LIBE și EMPLE, comisia noastră, este una bună, destul de bună. Ne-am întâlnit deja cu raportorul din umbră de la LIBE și am început să vedem ce amendamente de compromis uh, au ei. Vă dați seama că ei au mult mai multe amendamente decât avem noi. O serie întreagă de uh, elemente s-au detașat în această discuție și care cu siguranță se vor reflecta într-un fel sau altul în amendamentele de compromis. Deci sperăm noi că această cooperare, după cum vă spuneam, va continua. Acum, acest aviz, așa cum ați spus și dumneavoastră, este împărțit între trei comisii. Și de aceea pe lista de votare veți vedea că amendamentele 42, 43 și 44 care pe lista noastră apar ca neadmisibile și se referă la unul, unul dintre considerente. E bine, de ce această situație? Din cauza împărțirii sarcinilor între diferitele comisii. Nu înseamnă că acest subiect Uh, nu este adresat deloc, nu este, nu este deloc discutat, el poate că este la FAM sau la LIBE undeva în discuție. Amendamentul 6 al domnului uh, Handel de la articolul 4, aliniatul 2.6, vizează o parte din domeniul de aplicare al acestui fond și program. E vorba de drepturile consumatorilor, de protecția consumatorilor. Am avut loc niște discuții și au loc în continuare discuții la LIBE, de exemplu, despre locul unde ar trebui să figureze aceste prevederi. Se pare că unele aspecte legate de drepturile consumatorilor vor trebui totuși să fie menținute în text, chiar dacă ele vor fi deplasate, dacă sunt deplasate, aceasta nu se va întâmpla în bloc, ci o parte dintre elementele din, uh, care figurează acolo vor fi puse în altă parte. În orice caz, uh, eu spun că trebuie să votăm pentru uh, tot textul și vreau să vă spun că nu avem niciun fel de problemă spinoasă dar dacă este să se voteze în bloc, anumite uh, aspecte nu pot fi votate în bloc pentru motivul pe care l-am invocat. În ce privește cele cinci grupuri politice și opiniile exprimate, uh, mă bucur că uh, toată lumea s-a implicat, mai ales anumiți colegi, au lucrat mult pe limbaj, pe șlefuirea limbajului. Uh, de exemplu, tot ce înseamnă articolul 5, articolul 4b și compromisurile respective. Apoi, mai sunt aspecte de clarificat, cum ar fi uh, acela legat de discriminare, care este inacceptabilă în lumina tratatelor și a Cartei Drepturilor Fundamentale și tocmai am zis să preluăm limbajul uh, Cartei o expresie în loc de such as, în loc de in particular such as, versiunea în limba română, în limba engleză. Deci, în orice caz, ideea era ca limbajul juridic deja existent să fie preluat ca atare. Apoi, tratament egal în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor în Uniunea Europeană, compromisul C, considerentul 10, dar și într-un articol, acolo lucrurile nu sunt destul de clare, deoarece mai avem dosare care sunt în curs de finalizare pe aceste subiecte. Atunci când e vorba, de exemplu, de piața muncii, Mm, deci, um, când e vorba de piața muncii, vorbim aici numai despre drepturile individuale ale lucrătorilor și nu despre altceva, cum ar fi drepturile um, lucrătorilor detașați, spre exemplu. Probabil că va mai exista un vot suplimentar pentru uh, compromisul D, la compromisul D, care își dorește mm, introducerea unui nou criteriu de discriminare sau antidiscriminare. Cu celelalte două comisii, comisii nu am ajuns la un compromis, n-am ajuns la nicio concluzie. Va trebui deci să votăm separat acest lucru ca să vedem de unde bate vântul. Probabil că acest amendament nu va fi votat și uh, Eh, va trebui să votăm alte amendamente în plus, ceea ce ar fi o pierdere de timp. Mai sunt amendamente eh, în plus, cum ar fi cele legate de dimensiunea de gen. În orice caz, este cam tot ce vreau să vă spun și să vă dau ca explicații și încă o dată vreau să vă spun că am cooperat foarte bine cu colegii și le sunt recunoscătoare pentru acesta și acum uh, avem un text și uh, un aviz uh, extrem de clare și știm foarte bine fiecare cum stăm aici, la FEM, la LIBE și împreună cum ne vom prezenta în discuțiile cu Consiliul. Mulțumesc foarte mult! Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cu ocazia ultimelor întâlniri, eu deja am luat cuvântul pentru a-i mulțumi lui Jean Lambert și am să o fac și astăzi foarte rapid. Vreau să-i mulțumesc pentru munca depusă. Am ajuns la un compromis excelent mai în ce privește drepturile lucrătorilor pe piața internă. Doresc totuși să vă atrag atenția asupra unui aspect. Compromisul E nu mă prea mulțumește. Putem să-l interpretăm uh, în mai multe feluri, însă eu cred că formularea inițială spunea că statele membre au trebuiau să garanteze egalitatea de tratament, ori acum s-a ales o formulare potrivit căreia statele membre trebuie doar să garanteze faptul că nu va exista o discriminare pe bază de naționalitate. Eu cred că prima variantă era mult mai clară. Este vorba, bineînțeles, de un compromis și toți cred că suntem de părere că lucrătorii din Uniunea Europeană, indiferent unde trăiesc în momentul de față, trebuie să fie tratați în mod egal. Am ceva probleme de aceea cu această formulare, dar aș fi de acord cu compromisul în general. Mulțumesc! Martin. Doamna Harkin. Thank you very much and thank you to our rapporteur Jean who's always Mulțumesc. Jean întotdeauna este deosebit de eficientă, flexibilă, dar uh, și foarte convingătoare. Eu sunt mulțumită de amendamentele de compromis. Mi se pare că este foarte bine să spunem uh, cu claritate și cu fermitate că trebuie respectate principiile din tratate și din Carta Drepturilor Fundamentale în ce privește uh, discriminarea și inegalitățile. De asemenea, compromisul C pe care l-ați menționat în ce privește lucrătorii detașați și acest lucru ne mulțumește. Amendamentul 24 ne-am dori să-l putem susține, dar înțeleg foarte bine de ce l-ați separat de restul textului și vă mulțumesc încă o dată pentru excelenta cooperare. Mulțumesc din partea comisiei, doamna Tepidu. Mulțumesc. Am numai câteva observații de natură generală. Ne credem că ar trebui reprecizate anumite anumite amendamente ca să se înțeleagă exact care sunt dorințele Parlamentului, pentru că în plus trebuie să fim atenți să nu existe suprapuneri cu alte programe. Mulțumesc! Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres... Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte comentarii, dau cuvântul doamnei Lambert. Da, foarte pe scurt. Mulțumesc colegilor pentru că au dat dovadă de Uh, flexibilitate, iar în ce privește observația comisiei și faptul că uh, trebuie să se revadă anumite formulări, eu cred că acest lucru oricum se va întâmpla în timpul negocierilor, mai ales uh, la LIBE. Mie ce mi se pare important era să avem o majoritate pentru acest proiect de aviz. Mulțumesc! Vom vota mâine acest aviz. Acum ajungem la proiectul de aviz al doamnei Veronica Lope Fontenie în ce privește Fondul European pentru Afaceri Maritime și Pescuit. Evi aviz pentru Comisia PEș, unde raportorul este domnul Alan Cadec și în ce privește raportul doamnei Fontanie S-au depus 76 de amendamente din partea doamnei raportor și 84 din partea colegilor. Și avem 12 amendamente de compromis. Acum că am terminat cu statistica, dau cuvântul doamnei raportor ca să ne spună mai multe lucruri. Vă mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, cred că se va ajunge la un acord mai ales datorită faptului că aceste compromisuri au fost acceptate de patru grupuri politice și obiectivele noastre uh, în acest proiect de aviz de la Comisia EMPLI erau să vorbim despre categoriile cele mai vulnerabile, să vorbim de lupta împotriva sărăciei. Eu cred că am muncit bine și asta și datorită colaborării cu toate grupurile politice pe care vreau, cărora vreau să le mulțumesc. Dincolo de aceste amendamente de compromis, există multe alte am, amendamente care vor fi votate uh, în plus și cred că vom, vor putea fi votate, deci eu am să pun, uh, am să-mi dau acordul pentru aceste amendamente pentru că îmbunătățesc textul. Mai este un punct și anume faptul că atunci când este vorba despre competitivitate, acele amendamente care vorbesc despre competitivitate, eu nu am putut să le accept uh, și de asemenea pescuitul artizanal. Noi ne-am dorit ca această formă de pescuit să fie bine protejată pentru că furnizează cele mai multe locuri de muncă și permite de asemenea familiilor să trăiască. Și eu Cred uh, că sunt mulți uh, acei colegi care chiar vor să protejeze această formă de pescuit artizanal. Oricum vreau să mulțumesc tuturor. Tak for formand, <clears throat> og tak til øh, ordføreren for... Øh. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru cooperare Eu cred că principala noastră misiune este să dăm o misiune socială acestui viitor fond, astfel încât condițiile de lucru pentru lucrător să fie îmbunătățite. Trebuie ca prevederile din convențiile de muncă să fie respectate și, de asemenea, trebuie să vedem exact cum sunt folosite fondurile care sunt alocate. Încă o dată, ne dorim să îmbunătățim condițiile de muncă. Pescuitul este o muncă grea și de asemenea riscantă, chiar și atunci când uh, e vorba despre tot ce se întâmplă pe uscat, nu numai uh, pe mare. Ne dorim să avem un sector de, al pescuitului solid care să se poată dezvolta, un sector care se poată moderniza. Ni se pare de asemenea pertinent ca partenerii sociali să fie consultați și implicați îndeaproape, mai ales atunci când este vorba despre îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acest amendament de compromis tocmai ne oferă posibilitatea de a avea un proiect de aviz echilibrat și o bază solidă pentru negocierile de la Comisia de Pescuit. Și încă o dată vreau să adresez mulțumiri doamnei raportor pentru um, colaborare și vă mulțumesc și dumneavoastră că mi-ați dat cuvântul. Președinta, mai dorește altcineva să intervină? Nu? Totul este minunat cu acest dosar. Vom vota mâine. În timpul unei ședințe de vot foarte lungă. Am ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi. Și acum vă propun să discutăm despre cele 22 de amendamente de compromis pe care le-am pus la punct. Amendamente la avizul destinat Comisiei Econ către o veritabilă uniune economică și monetară. Aviz pe care mi l-ați încredințat. Încep prin a mulțumi raportorilor din umbră, așa se cade. Totuși, de data aceasta era vorba despre o procedură complicată, pentru că am pornit cu stângul, deoarece la Comisia Econ e vorba despre un aviz la o inițiativă legislativă constituită din două părți, una mai tradițională care solicită recomandări și mai precise. De aceea a trebuit să reluăm uh, redactarea acestui aviz astfel încât el să fie compatibil cu ceea ce se pregătește la Comisia Econ. Relativ bine am discutat uh, cu raportorii din umbră pentru a redacta uh, aceste amendamente de compromis, găsesc că vom putea astfel să redactăm o contribuție care va pune accentul pe segmentul social al Uniunii Economice și Monetare care se pregătește. Pentru că știți că acest raport va fi eh, important pentru discuțiile de la Consiliul din decembrie, pentru că deocamdată raportul din iunie nu făcea nicio trimitere la aspectele sociale. În aceste amendamente de compromis veți regăsi o referire la strategia UE 2020, care, așa cum știți, are trei obiective majore ce țin de competența comisiei noastre. În ce privește această referință la cercul vicios, măsuri de austeritate, recesiune economică, noi am găsit un compromis uh, precizând că este vorba despre o situație care tocmai duce la un cerc vicios în anumite state membre, dar nu în întreaga Uniune. Cu mai multe grupuri politice am pus la punct, de exemplu, mai ales cu membrii din grupul PPE. Deci am pus la punct acest nou segment social al Uniunii Economice și Monetare, reafirmând autonomia partenerilor sociali, ceea ce nu înseamnă că uh, această autonomie ar deveni un obstacol în calea viitoarelor inițiative legislative. Și am mai spus că trebuia luată în considerare o propunere a comisiei, cea intitulată Towards the Job Recovery, către o redresare a situației locurilor de muncă, și în această propunere se vorbea despre o nouă structură tripartită ca să existe o interfață mai bună între nivelul național și nivelul european pe plan social. Nu mai intru în detalii în ce privește acest compromis. Cum spuneam, a fost uh, cizelat mai ales pentru a discuta despre condițiile de acces la serviciul public și despre un salariu decent un alt compromis pe tema transferului drepturilor sociale și tocmai am evocat situația lucrătorilor detașați. Am ajuns astfel la o, un acord care să nu aducă atingere raportului doamnei Ieslovesca. Dar am vrut totuși să reamintim faptul că situația lucrătorilor detașați trebuie să uh, le permită să primească salarii corecte. Nu reiau acum fiecare amendament în parte, am vrut să le evidențiez pe cele mai importante. Aș vrea să mai revin asupra articolului 9 din tratat, căci astfel am ținut cont de preocupările doamnei ESA, ea și respectiva grupului PPE cu privire la folosirea banilor publici pentru reducerea deficitelor de asemenea la cererea verzilor, am inclus îngrijorările lor cu privire la valoarea reală pe care o are un salar, dacă permite sau nu uh, un nivel decent de trai pentru cei care primesc acest salar. Sunt și cei care spun că ar trebui să existe mai multă guvernanță în domeniile care țin de competența comisiei noastre, în paralel cu guvernanța economică propriu-zisă, ceea ce ni se pare deosebit de important. Dacă nu facem noi nimic, nu o să se întâmple mai nimic în acest domeniu. Am mai găsit un compromis datorită colaborării cu liberale și cu verzii, pe tema contribuției pe care modelul social trebuie să o aducă pentru a reduce inegalitățile și pentru a uh, permite uh, crearea unui sistem social adaptat am inclus și subiectul uh, acelor planuri naționale pentru ocupare. Planuri care ar fi trebuit să fie elaborate de către statele membre în paralel sau în cadrul programelor naționale de reformă. Multe state membre nu s-au achitat de această sarcină și Comisia Europeană a relansat un apel către statele membre pentru a primi aceste planuri. Și noi spunem în compromis tocmai că în cadrul semestrului european acest dispozitiv este într-adevăr important. La compromisul V am ajuns la un compromis mai ales uh, cu liberale ca să știm dacă pactul de creștere adoptat de către Consiliul European uh, de pe 27 și 28 iunie ar trebui, în primul rând, pus în aplicare dar eventual și completat cu un pact în domeniul social. Toate aceste puncte se regăsesc în a doua parte a raportului, unde se vorbește despre recomandări, despre care aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Vorbim acolo despre o inițiativă destinată tinerilor și dacă mi-aduc eu bine aminte, se fac două propuneri originale în acest sens, originale, dar susținute de mulți colegi, ceea ce mă bucură. Mai întâi că ar trebui să ne gândim pe scară europeană, nu să creăm un fel de inspecție a muncii, ci o entitate care să sprijine uh, um, Inspecția Națională a Muncii pe plan național atunci când pe anumite uh, situri există, să spun, diferite categorii de uh, lucrători și diferite chestiuni de drept al muncii. De exemplu, dacă există mulți lucrători detașați și ar trebui ca respectarea drepturilor acestor lucrători să poată să fie controlate la fața locului. Și o altă propunere, și mulțumesc colegilor care au avut această idee, respectiv un cartonaș galben Știți că în numele principiului de subsidiaritate, anumite parlamente naționale pot să refuze o propunere legislativă a Comisiei sau pot să uh, solicite retragerea sa, așa cum s-a întâmplat cu Monti 2. Și poate că ar trebui să avem un dispozitiv cu un cartonaș verde care să permită tot parlamentelor naționale să ceară comisiei să înainteze o inițiativă legislativă într-un anumit domeniu care pune probleme pe plan național și care poate ar putea fi soluționat mai bine la nivel european. Mai există un domeniu unde mm, nu am găsit un compromis propriu-zis sau nu suficient de mult susținut în ce privește indemnizațiile de șomaj. Nu am să revin. Este un domeniu unde ideile evoluează. Domnul comisar Andor pleacă urechea la toate inițiativele și mi s-ar părea mare păcat dacă comisia noastră nu ar putea să participe pe deplin la discuția care se profilează. Mulțumesc încă o dată tuturor grupurilor și îmi cer scuze pentru că am avut și o partea mea de vină pentru această procedură care, așa cum v-am explicat, a demarat mai greu. Acum dau cuvântul celor care s-au înscris pe lista mea și începem cu domnul Ori. Köszönöm elnök asszony. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că e o exagerare să se spun că am fost mult prea relaxați cu privire la metoda de lucru. Eu cred că mm, putem spune doar că suntem nemulțumiți cu metoda de lucru și nu cred că trebuie să mai procedăm așa altă dată. Am uh, primit un text și după aceea s-a văzut că cineva a făcut o greșeală și am primit un text uh, în altă variantă și o scrisoare care spunea că avem o singură zi în care putem să depunem amendamentele, iar apoi se spune că putem să înaintăm amendamente individuale, nu numai în numele grupurilor. În ciuda diferitelor posibilități pe care le avem la dispoziție acum, e foarte greu să porți o dezbatere în așa fel. Pe lângă faptul că aceasta nu este conformă cu regulile, nici nu putem accepta așa ceva. Eu uh, sper ca doamna președinte să facă tot posibilul pentru a putea evita astfel de situații pe viitor. Iar uh, în ceea ce privește celelalte dosare, am o problemă. Uniunea economică și monetară în legătură cu planurile sale pe viitor, mai degrabă. Mi se pare că lipsește ceva în legătură cu aspectele sociale. Sigur că noi nu suntem comisia competentă de fond, ci comisia ECON este, dar dacă vrem ca aspectele sociale să fie incluse în această propunere și să nu fie excluse, trebuie să facem propuneri realiste. Propuneri care să fie cât se poate de concrete și să aibă un conținut uh, inteligent. Și acest text nu se mm, potrivește cu criteriile pe care le-am uh, stabilit uh, pentru acest proiect. E ca un slogan de, la o demonstrație de pe stradă. Mi-e teamă că oricare ar fi rezultatul votului, nu va fi inclus nimic din acest text care să fi fost aprobat și votat de către Comisia Econ. Pactul social este într-adevăr o idee foarte bună, dar cine va participa la ea și cine va dori cu adevărat să participe? Asta nu este o chestiune pe care putem să facem reguli, ci e vorba mai degrabă de un deziderat pe care putem să-l formulăm și care nu are sens decât dacă are și un conținut realist la bază. Putem vorbi despre un venit decent la nivel european, dar trebuie să fie foarte clar că recomandăm uh, statelor membre să aibă și reguli în legislația lor națională, ceea ce este absolut imposibil, e evident. Nu numai pentru că politica socială este în competența statelor membre, ci și pentru că există diferențe foarte mari și care aceste diferențe fac propuneri concrete, fac ca propunerile concrete să fie imposibile. Am vizitat Bulgaria acum câtva timp și există diferențe foarte mari de venit în Bulgaria și între Bulgaria și Suedia, de exemplu. Dacă există astfel de diferențe enorme, trebuie să avem grijă ce fel de idei lansăm, spunând că trebuie să existe un uh, salariu minim european sau atunci ce facem? Uh, scădem uh, acest minim la nivelul statelor care au veniturile cel mai mici, dar atunci ce sens mai are să facem asta? În ceea ce privește conținutul pactului social, înțeleg că raportorul dorește în principiu să sugereze ceea ce s-a propus la punctul 1 din recomandare este de acord cu acest punct și cred că aici din nou trebuie să fim realiști și cât se poate de concret, pentru că în această formă eu nu cred că vom putea să susținem vreodată ideile acestea. Cred că este imposibilă ideea care s-a vehiculat cu privire la Inspectoratul European de Muncă, nu numai din cauza regulii de subsidiaritate, ci și pentru că există sisteme foarte diferite în statele membre și accept că ar trebui să existe o cooperare mai bună și coordonare mai bună între diferitele autorități, dar uh, cred că ideea nu este să avem o nouă autoritate. Cred că aceasta ar duce la o rezistență mai puternică împotriva nivelului european de leadership și împotriva Parlamentului European. În ceea ce privește green cardul, mi se pare o propunere interesantă care merită poate să fie aprofundată și merită să fie elaborată. Se spune că trebuie să introducem un green card european. Eu zic că merită să susținem acest proiect. Pentru că cred că ne-ar da nouă, care suntem reprezentanții alegătorilor, mai multă putere și mai multă marjă de acțiune. Cred că însă, în general, câteva din compromisuri pot fi susținute de către noi, dar compromisul G și recomandarea 1 nu sunt susținute, nu pot fi susținute și, în general, suntem destul de nemulțumiți cu textul și ne teamă că Comisia Econ va vota împotrivă. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc, domnul Sercas și după aceea doamna Iaslovietska și doamna Harkin, după aceea vă rog. Domnul Sercas. Mulțumesc, doamnă președinte. Am și eu câteva remarci, așa cum a făcut-o și domnul Öri. Cred că trebuie spus în primul rând că discuția aceasta e deja mai veche. De fapt, eu aș vrea să vorbesc despre procedură și domnul Öri are dreptate. Într-o situație de excepție, întotdeauna trebuie să reacționezi repede. Nu mă miră că suntem din nou în această situație, pentru că lucrăm la acest dosar și știm deja de patru ani că există această inițiativă legislativă și este evident că trebuie să ne adaptăm amendamentele. Trebuie să lucrăm cât se poate de repede pentru a putea să avem un rezultat concret. În ceea ce privește respectarea termenelor, Mi se pare foarte important să ținem cont de această nevoie. Noi trebuie să facem uz de aceste reguli și nu regulile de noi. Am avut un acord, lucrurile au mers destul de repede, sigur că trebuie să avem grijă să continuăm dosarul, dar până la urmă aceasta este și sarcina deputaților. Și n-ar trebui să ne sacrificăm pe altarul uh, prevederilor în general. E un dosar extrem de important acesta. Este probabil unul de cinci, dintre cele mai importante dosare din această legislatură și este vorba și de um, viitorul Europei și de raportul domnului Van Rompuy, care sunt legate de acest document. Adevărul este că în toate procedurile pe care le avem la toate nivelurile, și chiar pot să vă spun că știu despre ce vorbesc, am senzația că comisia noastră nu poate să se exprime decât aici, în uh, ceea ce privește toate procedurile care sunt pe rol. Trebuie să facem față la această situație. Trebuie să avem grijă ca să fim considerați la reformele pe care le dorește Consiliul, pentru că altfel nu mai putem vorbi, nu se mai aude vocea noastră deloc. Mulțumesc! Și, de fapt, aș vrea să spun și că trebuie să ne asculte mai multă lume și avem nevoie de mai multă susținere pentru aceasta. Dacă noi nu spunem acest lucru, nu o va spune nimeni aici în Parlament. Bineînțeles că apoi se, pun, se pune problema de conținut, chestiuni care trebuie discutate și de conținut. Vedem că după trei ani de criză și după implicarea, după evolu- uh, evoluțiile pe care le-am văzut în politica economică și monetară, se pune acum întrebarea ce se întâmplă cu cei 85% dintre spanioli care nu sunt de acord cu politica practicată în momentul de față, pentru că nu are o dimensiune socială. Nu e vorba de 3-4 demonstranți, e vorba de populația întreagă din Spania. Toată lumea spune ajunge cu aceste politici care nu au componentă socială. Uh, țările care sunt victimele acestei politici sunt într-o situație mult mai gravă decât acum trei ani, într-o situație chiar mult mai gravă. Nu putem să continuăm în această situație. Există țări în care există probleme foarte mari în ceea ce privește ordinea publică și avem conflicte sociale, conflicte de societate, așa cum nu am mai văzut în ultimele 15 ani se pune tot timpul accentul pe economie, dar totuși nu trebuie să uităm că există și o dimensiune socială. Colegul Uri vorbea de o presiune a străzii. Dacă sunt 85% din cetățenii acesta nu mai este o presiune a străzii. Bineînțeles că trebuie să-i ascultăm pe oameni, sigur că întotdeauna trebuie să ne păstrăm rațiunea, dar e vorba de o decizie extrem de importantă pentru Parlament și această decizie importantă în Parlament este că e nevoie de schimbarea de care spuneam înainte, E nevoie de o reprezentare mai bună a tinerilor, a oamenilor care au un loc de muncă. Trebuie să ținem cont de toți aceștia și fără aceasta nu vom avea nicio relansare economică. E deja demonstrat acest lucru. Noi nu facem decât să distrugem consumul, să distrugem cererea și formarea și uh, pregătirea profesională. Totul se distruge în momentul de față. Nu avem niciun prezent și cu atât mai puțin un viitor și și cu atât mai puțin un viitor economic. Cam atâta, doamnă președinte, vreau să spun. Uh, Vreau doar poate să mai adaug un lucru. Am putea schimba câteva formulări pentru ca să putem coopta poate și alte grupuri. Suntem foarte flexibili în ceea ce privește formulările, dar realitatea nu se schimbă. Această realitate este în Europa o chestiune cotidiană și în niciun caz nu se vorbește, din păcate, de partea, de partea socială. Cum se poate să facem așa ceva? Cum se poate să abordăm așa problemele într o astfel de moment, de, într o astfel de moment? Noi, care suntem Comisia pentru Ocupare, trebuie să reacționăm. Iată de ce mă adresez acum colegilor care sunt oarecum spre dreapta mea și vreau să le spun că putem fi flexibili, dar nu se poate pur și simplu să tăcem în acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, doamna Iasloviesca și după aceea doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, sunt de acord cu ceea ce ne-ați uh, trans, uh, transmis, doamnă președinte, și vă apreciez foarte mult experiența pe care o aveți în domeniu. Sunt absolut conștientă că în ultima legislatură ați fost președinte la Comisia Econ și de aceea este mult mai simplu să înțeleg poziția dumneavoastră, pentru că ne aflăm într-o perioadă de criză în care ne-am propus să folosim instrumente noi și care trebuie să fie realiste pentru ca uh, să poată societatea să iasă din această criză îngrozitoare. Sunt destul de nemulțumită însă, sau mai degrabă îngrijorată, în uh, ceea ce privește felul în care se discută un astfel de document important. Așa cum au spus-o și domnii uh, Ri și domnul Sercas înainte, e vorba de un document esențial pentru viitorul Europei și pentru următoarele generații. Va fi absolut decisiv ce vom decide acum. Iată de ce eu cred că nu putem să tratăm așa un astfel de document. Cred că ar trebui să purtăm o discuție cât se poate de amplă și să abordăm toate punctele care sunt de interes. Sunt absolut uh, conștient uh, de faptul că ne apropiem de alegeri și că tot ce propunem acum va fi important, dar în același timp suntem supuși tentației să ne gândim și în termen de campanie electorală. Dar aceasta este o gândire pe termen scurt și pe termen lung este un lucru dăunător pentru societate să ne gândim așa. Eu cred de aceea că ar fi bine ca documentul, de exemplu, documentul de inițiativă pe care l-am compus eu cu privire la impactul social să fie considerat, pentru că eu am făcut propuneri care ar putea fi importante pentru statele membre în ceea ce privește măsurile, instrumentele care le stau la dispoziție, astfel încât cetățenii noștri să poată să fie mai activi pe piața muncii în general. Pactul de investiții sociale care a fost propus, dar și uh, extinderea unor propuneri existente, au dus la faptul că unele din propunerile făcute inițial n mai, să nu mai par la fel de credibile. Domnul Serca și domnul Öri au avut însă dreptate să ne avertizeze. Aș vrea, vă rog, să sustrageți numele meu de la compromisul G, pentru că nu este deloc uh, conform cu intențiile pe care le-am avut atunci când am formulat acest amendament. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum doamna Harkin și după aceea alt coleg. Mulțumesc, doamna Harkin. Sunt de acord cu majoritatea colegilor mei știu că viteza la care s-a desfășurat această procedură a fost destul de dificilă pentru toată lumea, pentru a încerca să găsim o linie de grup, pentru a încerca să găsim compromisuri. Și după cum a spus și domnul Ori înainte, trebuie să includem și dimensiunea socială în tot ceea ce facem. Sunt absolut de acord cu el. Eu cred că cetățenii cer acest lucru. Și sunt de acord aici și cu domnul Sercas. Nu e vorba numai de cetățenii care sunt pe străzi, pentru că acum o săptămână fix comisarul Andor a fost la Dublin la o conferință și mai mulți din oamenii care erau prezenți la conferință au întrebat ce se întâmplă cu Europlusul și ce se întâmplă cu aspectele sociale din toate aceste pacturi. Iar domnul Andor le-a răspuns că nu este reală întrebarea, nu corespunde situației reale. Și de aceea vorbesc de faptul că nu este vorba numai de oamenii de pe stradă. Trebuie să facem propuneri care să fie susținute și de Comisia Econ și trebuie în același timp să mutăm limitele mai încolo. Însă întrebarea e până unde poți muta aceste limite. Câteodată chiar depășim atribuțiile, mergem prea departe, dar noi suntem Comisia pentru Afaceri uh, Sociale și pentru Ocupare, dar cred că avem ceva de spus în această problemă. Sunt foarte bucuroasă să văd că au fost împărțite competențele între ceea ce sunt uh, responsabile statele membre și ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană și aceasta arată, uh, ajută foarte mult la înțelegerea textului. Eu sunt de părere că guvernanța economică și socială trebuie să meargă mână în mână și mă bucur foarte mult să vedem că am rezolvat problema uh, um, legată de green card, care este o idee interesantă. Cred că și în unele state membre tratatele vin și pleacă. Sunt absolut conștientă de valoarea tratatelor și de conținutul acestora. Și de necesitatea ca ele să fie acceptate, de exemplu, în țara mea, printr-un vot direct sunt întotdeauna foarte precaută când vorbim de noile tratate, însă pentru o astfel de propunere, într-adevăr, cred că ar fi nevoie de un tratat nou și tocmai am votat o astfel de propunere nouă. Este una interesantă, după părerea mea, și, în general, nu aș putea să vă contrazic. Asta este tot ce am de zis. În ceea ce privește sănătatea și uh, siguranța, mă bucur că vorbiți de o nouă strategie și de, decât de, vorbiți despre o nouă strategie, despre o renoire a strategiei pentru sănătate e foarte greu să știi cum va funcționa ceva înainte să îl lansezi. Reacția mea automată când m-am uitat la temă este că ne confruntăm întotdeauna cu aceeași probleme, cum ar fi aici, de exemplu, detașarea lucrătorilor și mă întreb dacă inspectorii de lucru ar putea fi o soluție bună la o temă cât se poate de dificilă. Au existat foarte multe cazuri aduse în fața Curții Europene de Justiție legate de detașarea lucrătorilor. În momentul de față așteptăm din partea Comisiei un răspuns. după părerea noastră, mea, nu este o idee chiar atât de rea. Iar în final, atunci când vorbim despre salarii decente și uh, venituri uh, decente, combaterea sărăciei și așa mai departe, în zona euro vorbim foarte des de convergență, dar nu e vorba numai de competitivitatea economiilor noastre. Trebuie să ne uităm și la stabilizatori economici Poate că nu o să putem susține tot ceea ce avem aici pe hârtie din partea grupului, dar cred că este o idee foarte interesantă care trebuie inclusă în raport. Mulțumesc! Uh, merci, monsieur Beignon. Mulțumesc, domnul Beniu și apoi domnul Man. Yes, um, the, the, the... Mulțumesc. Ce privește inspectorul club de muncă, sunt puțin îngrijorat pentru că noi nu avem uh, acest post, această funcțiune în, în Regatul Unit. Avem inspecții legate de sănătatea locul muncii, etc., dar nu acest tip de post propriu-zis și, într-adevăr, statele membre avem structuri diferite de la o țară la, altul, la alta și este greu de multe ori să identifici despre cine vorbești, ce face persoana respectivă, adică să uh, ne înțelegem între noi despre ce funcție vorbim. În ceea ce privește compromisurile, sunt destul de încântat de ce s-a făcut până acum, însă am o problemă. Știu că Marian a vorbit despre venitul minim, însă eu am o problemă, și anume că în contextul acesta particular al documentului de față, nu știu ce înseamnă asta. Ar putea să însemne multe lucruri în același timp. Iar domnul Ori a spus că vorbim despre un venit minim european, am putea să despre asta, ceea ce mi se pare complet lipsit de realism. Sper că de nu despre asta vorbim, dar mai există și cealaltă extremă, și anume să încurajăm statele membre să pună pe picioare propria lor metodologie și propriul lor proces prin care eventual s-ar ajunge pe plan național la vreun venit minim într-o formă sau alta. Între aceste două extreme am putea eventual să găsim totuși o formulă, o formulă de calcul pe care ar putea să o promoveze Uniunea Europeană și care să se aplice cumva pe plan național Eh, dar nici asta nu mi se pare foarte realist. De exemplu, să înmulțim eh, venitul minim cu numărul de locuitori al unei țări, asta ar echivală cu, cu, cu PIB-ul, ceea ce mi se pare iarăși destul de fantezist. Deci, încă o dată, nu știu ce înseamnă asta pentru persoane, pentru fiecare în particular. E vorba de un cuplu, e vorba de o gospodărie, e vorba de părți calculate în funcție de numărul de copii. Ce înseamnă asta? E vorba de familii. Este clar că nu știu știm ce, la ce sumă se poate ajunge, poate că depășește chiar și venitul minim la care se așteaptă o gospodărie medie din clasa mijlocie. Deci nu avem niciun fel de idee despre ce înseamnă acest venit minim. Iar dacă s-ar răspunde la această întrebare, eu poate că uh, zic că am putea să luăm niște hotărâri un pic mai chipzuite și în cunoștință de cauză. Mulțumesc foarte mult, domnul Thomas Mann și apoi doamna Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Eu fac parte din amândouă comisiile la ocupare ca vicepreședinte și sunt și în comisia Econ și cunosc situația de mulți ani. Alexandru s are dreptate. Trebuie să încercăm să obținem în final ceva care să fie echilibrat. Însă aceasta nu ne simplifică lucrurile în realitate. Alessandros vine din Spania. În Spania oamenii sunt din nou pe stradă am vorbit cu spanioli care trăiesc în Germania și care ne-au explicat încă o dată de ce este atât de dificil să spunem că trebuie să facem uh, reduceri. Trebuie să facem atât de multe reduceri până nu mai rămâne nimic. Pe de altă parte, e nevoie de asta, e nevoie de o uniune fiscală. Am încercat, Alessandro, să facem un compromis, pe de o parte să avem o uniune fiscală și pe de altă parte o inițiativă pentru creștere, pe, de part, pe partea cealaltă și deci să punem lucrurile împreună. Aceasta va fi și o temă importantă pentru mâine, Chiar venind aici am vorbit cu greci, uh, știți că mâine Angela Merkel este la Atena și dacă mesajul ei ar fi uh, acesta, au încercat, de exemplu, să au o S-a încercat, de exemplu, să se boicoteze o întâlnire cu ea în care nu putea, practic, să ia, nu va putea să ia cuvântul. Acesta nu este însă un răspuns la probleme. Dacă Alexandros ar trebui să fie, ar putea să fie clar că nu este vorba de un dictat al uh, reducerilor care trebuie neapărat îndeplinit, ci e vorba de o bază de care avem nevoie pentru a putea face investiții pe viitor, atunci ar fi bine. Deci să spunem că nu numai că am avut intenții bune, ci am avut și intenții poziții corecte. Am avut o perspectivă foarte clară pe care am în fața ochilor atunci când am propus aceasta. Cred că aceasta este calea corectă. De fapt, mai multe discuții pe care le-am avut aici la Comisia EMPL au fost rezolvate cu un compromis. Lângă tine, Alessandros, e Ole Christensen și cred că tema sa, flexicuritatea, a avut uh, succes pentru că creștinii democrații i-au dat dreptate. Și aici vedem, deci, că există diferențe, dar că există totuși o voință comună. Și dacă putem să dăm dovadă de această voință comună, cred că vom face progrese. Am însă o semn de întrebare cu privire la salariul minim. Spunem că vrem un prag minim cu, în legătură cu salariile. Cred însă să sub, trebuie să subliniem și că avem uh, nevoie de un acord cu partenerii sociali. Să vedem cum pot funcționa lucrurile la, uh, în cazul regiunilor. Când, în ceea ce privește legile, cred că nu e calea cea mai bună să înscriem aceasta în lege. Trebuie să dăm însă șansa oamenilor să supraviețuiască. De exemplu, ei și-au atunci două, trei locuri de muncă, dar trebuie să poată să trăiască și decent. Avem nevoie de nuanțe, deci prin implicarea partenerilor sociali. Dacă, trebuie să, dacă putem să transmitem mesajul că nu vrem să-i lăsăm singuri pe oameni, nu vrem să-i excludem și că niciodată nu o să îi lăsăm uh, singuri uh, pe oameni, sunteți o generație pierdută, că avem alte priorități. Nu acesta este mesajul pe care vrem să-l transmitem. Dacă vrem să dacă reușim să combinăm aceste două aspecte, atunci vom avea o uniune economică și monetară, în același timp ținând cont de necesitățile sociale, politica monetară ca fiind ca un factor de integrare social și nu ca un uh, oponent. Cred că dacă reușim acest lucru, avem într-adevăr un document foarte complicat. Mulțumesc și foarte complex, doamna președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Eh, mulțumesc, doamna Lambert și apoi domnul Mann. Mulțumesc. Nu, nu aș comenta prea mult pentru că um, știm bine cum a evoluat discuția privind compromisurile. Um, în ceea ce privește acel venit minim, Regatul Unit are un venit minim, un salariu minim pentru lucrători și Uh, există de asemenea alte posibilități pentru cei care nu au un loc de muncă. Uh, marea problemă este ce criterii sunt uh, folosite în diverse state membre. Avem diferite criterii și pragurile sunt extrem de diferite. E vorba de cei care, de exemplu, fiind pe piața muncii, uh, aceștia trebuie să fie recompensați cu un salariu echitabil, minim. Și trebuie spus că odată ce scazi un anumit nivel de salarizare, este foarte greu să-ți revii după aceea. Este important să precizăm aceste lucruri. Deci, anumite dintre aceste criterii trebuie cumva să figureze în acest pachet mai general legat de Uniunea Europeană monetară, fie că vă place sau nu uh, acest concept, statele membre au un astfel de concept. Și apoi dimensiunea socială este absolut esențială. Și bineînțeles că Europa socială trebuie să figureze o protecție socială adecvată este absolut esențială, mai ales când vorbim despre aceste mișcări transfrontaliere. Noi ne-am luat la trântă cu toate aceste concepte, ne-am gândit și ne-am răzgândit și pot să vă spun cu satisfacție că, de exemplu, această tema a indicatorilor um, legată de evaluarea calității uh, nivelului de viață um, de fapt, aceasta se inserează într-o discuție mai largă legată de, de PIB și de alți indicatori uh, pe care i-am discutat înainte de întâlnirea de la Rio. Deci, aceste lucruri sunt satisfăcătoare în sine. Mulțumesc foarte mult, domnul Mann. Eh, Thomas Handel, mulțumesc. Când discutăm despre astfel de subiecte, se încinge atmosfera în comisia noastră. Vreau însă să mai ne calmăm puțin. Un uh, scriitor european cunoscut a spus un lucru foarte interesant și anume că ar fi fost mai bine să tacă din gură și să dea impresia de competență decât să încerce să înlăture orice dubiu prin uh, vorbire. Și uh, în ceea ce privește venitul minim, Trebuie spus că au existat poziții majoritare aici în Parlament pe această temă. Subiectul este deja bătut. În raportul doamnei președinte citim formularea 60% din venitul mediu național. Aceasta a fost o propunere din 2009, o, de fapt o propunere care a fost aprobată în Parlament în raportul Timăr. Orice încercare de uh, a crea un salariu minim la nivel european însă nu a fost niciodată concretă. Trebuie să ne uităm la perspectivele economice ale fiecărei țări și de aceea este justificată această rezervă. Nu e vorba de o invenție aici, dacă putem spune așa. E vorba de criteriile OECD când se consideră sărăcie și ce înseamnă un salariu care face față, un salariu decent sau nu. Acestea sunt cele 60% din uh, salariul mediu. Dacă lăsăm totul baltă și începem discuția de la început, atunci uh, vreau să vă atrag atenția că într-o perioadă de politică de austeritate brutală, e, ar trebui să fie clar pentru noi că în momentul de față Europa își pierde încrederea cetățenilor și aprobarea cetățenilor, pentru că oamenilor le este frică că în baza acestei politici nu vor mai avea niciun viitor sau niciun viitor decent. Iată de ce în cadrul dezbaterii despre cum să arate Europa pe viitor, pe care am auzit-o de la Barroso, trebuie să se spună că există lucruri de făcut în domeniul social și în domeniul ocupării care sunt criteriile pe care le putem noi uh, asigura, nu numai în discursurile de duminică, cum se spune la noi, ci și în fapte. E nevoie de aceea de un uh, salariu minim. O societate care se respecte, dar și Parlamentul European, trebuie să aibă grijă ca munca să nu fie ieftină ca o murdărie, să fie considerată o murdărie. Trebuie, deci, ca să avem și uh, posibilitatea de a face recomandări, chiar dacă nu suntem întotdeauna de acord cu econul, dacă sunt, de exemplu, 13 state membre care vor un salariu minim. Întrebarea este însă care va fi poziția noastră în dezbaterea care se desfășoară în Parlamentul European. Pot să vă spun doar că un lucru nu se poate să cerem întotdeauna respectarea subsidiarității și atunci când nu ne convine să fim noi, domnule Ri, care facem acest lucru. Și după aceea când ne convine, pentru că se justifică prin interesele noastre, atunci cerem deodată și să spunem ceva. La întrebarea dacă trebuie standarde comune la nivelul muncii în Europa, există foarte multe motive să ne gândim serios la această idee. Mi se pare bine că în acest raport suntem îndemnați să ne gândim la această posibilitate și la alte elemente. Dar întrebarea este cum va arăta Europa din punct de vedere social, atunci când Europa și-a pierdut aprobarea din partea cetățenilor pentru că ei au impresia că ăia de sus din Europa nu se mai gândesc deloc la nevoile lor, atunci Europa a pierdut. Și acesta este un lucru extrem de grav. Sper să nu ajungem vreodată acolo. Vă mulțumesc. Uh, Edith Bauer. Doamna Bauer. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy itt egészen heves Mulțumesc. Uh, văd că spiritele s-au încins și bineînțeles că acest uh, subiect se și pretează la o astfel de atmosferă pasionată. Nu trebuie să subestimăm importanța subiectului. Dimensiunea socială este absolut esențială. Toată lumea este de acord Însă, eu sunt de părere că dacă ne uităm la raportul Tyson, acest subiect poate că ar fi meritat să îi se dedice un raport unic, adică un raport aparte, um, pentru că nu știu ce se va întâmpla cu acest text uh, în Comisia pe fond, până la urmă, din acest pachet. Mie mi-e teamă că, până la urmă, noi riscăm să subestimăm importanța și miza acestui document, mai ales dacă nu ne punem de acord asupra formulărilor conținute în acestea. Că ne place sau nu, trebuie să luăm în considerare care sunt competențele care ne vin în lumina tratatului de la Lisabona și care este temeiul juridic despre care discutăm. Bineînțeles că ar fi util, zic eu, să putem să avem uh, sau să emitem norme cantitative pentru orice de exemplu, să decretăm că vârsta pensionării este de, să zicem, 75 de ani. Dar ă, este imposibil de implementat o astfel de măsură, bineînțeles. Deci nu trebuie să legiferăm știind că nu se va întâmpla nimic în realitate. Această chestiune a venit sau salariului mediu trebuie să fie discutată, însă discrepanțele, diferențele între venituri sunt atât de mari între statele membre și diferențele între sistemele sociale și de asigurări sociale din diferite state sunt atât de mari încât este foarte greu să fii cu o medie pe plan european. Și este foarte greu să pui în aplicare și să respecti o lege care spune că trebuie să existe un singur salariu sau minim uh, la nivel european. Asta ar fi cumva o tulburare a ordinii firești. Am văzut ce s-a întâmplat cu concediul de maternitate. Asigurările noastre sociale sunt atât de diferite de la o țară la alta, încât este foarte greu să vii cu o soluție ca la pod. Uh, asta e. Concediul de maternitate era un subiect greu, aici ne ocupăm de ceva încă și mai complex și mai vast. Ne-am pus de acord uh, pe marginea unei serii de compromisuri, de amendamente de compromis care vor fi votate mâine, dar mai sunt și alte elemente asupra cărora încă nu ne-am pus de acord, nu știm ce soluții se vor adopta. Mi-aduc aminte clar că în mandatul trecut, și Jean Lambert știe asta, am încercat să venim cu o propunere de text legislativ despre sau privitoare la crearea acelor inspectorate ale muncii sau o rețea de astfel de structuri. Nu vorbim despre o agenție europeană de profil, dar n-am fost nici măcar uh, în stare să creăm o rețea sau uh, un, un organism care să coordoneze uh, omologii din diferite state membre. Deci trebuie să ne păstrăm cumva picioarele pe pământ. Trebuie să punem pe masă proiecte de lege care sunt fezabile, care sunt uh, într-adevăr, ușor de pus în aplicare și s-ar putea să ne trezim și cu un vot negativ împotriva acestui aviz din partea Comisiei pe fond, ceea ce n-ar fi tocmai plăcut. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu numai aici, când asculți o astfel de discuție, realizezi o prăpastie între creștere, investiții și, pe de altă parte, reduceri, austeritate. Cred că și colegii au aceeași impresie când se duc în uh, circumscripțiile lor, mai ales în Spania. Înțeleg că oamenii sunt pe străzi și că nu mai înțeleg ce se întâmplă, că nu mai pot accepta ce se întâmplă. Pentru că se iau măsuri extrem de dure și în continuare se anunță alte măsuri. Eu în Germania, de exemplu, văd cum mi se spune că uh, trebuie să dăm un credit, trebuie să dăm avanse, avansuri foarte mari uh, și se fac economii foarte mari. Și deci e nevoie de un control la nivel european. Eu înțeleg ambele părți, dar cred că greșeala noastră cea mai mare, mai ales aici în uh, Comisia pentru Ocupare, să intrăm în această gândire alb și negru. Trebuie să fie totuși uh, o combinație între amândouă, pentru că altfel nu funcționează. Nu numai Parlamentul European, ci și mai ales Comisia noastră pentru ocupare are posibilitatea să găsească o cale de mijloc și să o propună ca o uh, cale potrivită. Am senzația că dimensiunea socială a devenit aproape un concept de luptă. Am senzația câteodată că unii resping total acest concept, alții sunt total pentru el. Trebuie să încercăm să introducem în discuție în general și în opinia publică ideea că există măsuri sociale care sunt durabile, care au uh, și un viitor și care au și sens. Mă refer aici și la garanțiile pentru tineri și deci există, bineînțeles, și măsuri în domeniul social care nu sunt neapărat foarte rezonabile, care câteodată au fost cadouri electorale și au impresionat uh, pe cine era de impresionat. Această încercare de a picta lumea în alb și negru este o problemă în opinia publică în momentul de față, după părerea mea. Deci eu cred că trebuie să avem grijă să folosim uh, cuvintele durabil și cu viitor. Apoi, în legătură cu salariul minim sau venitul minim, care s-a discutat aici, cred că printr-un venit mine, minim, așa cum înțeleg eu, nu e vorba numai de salariu aici, e vorba de banii pe care îi are cineva la dispoziție în general, n-ar trebui să se poarte o discuție pe această temă în anumite state membre. Uh, unii oameni uh, primesc un, o sumă socială din partea statului, apoi salariul minim ia cu totul altceva. Putem să ne certăm dacă merită sau nu, sau dacă n-ar trebui mai degrabă să tăiem din uh, salariile exagerate. Dar un venit minim pentru asigurarea vieții uh, și unui trai decent, mi se pare interesant, pentru că e vorba și de valorile Uniunii Europene care n-ar trebui să pună la îndoială un astfel de principiu. Mulțumesc! Uh, numesc Sipel? Nu. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere cât este ceasul, n-aș mai fi vrut să mai iau cuvântul, dar unele contribuții mă fac să mă întreb dacă oare noi am înțeles cât de dramatic este momentul acesta și dacă noi în Comisia pentru Ocupare chiar înțelegem ce rol ne revine. Dezbaterea pe tema uh, venitului uh, minim sau a salariilor minime nu este o dezbatere nouă, există de ani de zile și în toate definițiile pe care le dăm spunem că trebuie să începem de la început, trebuie să ne dăm timp, așa spunem. Care timp? Nu avem niciun pic de timp la dispoziție și oamenii din Uniunea Europeană nu mai au timp deloc să mai asculte încă o dată dezbateri de la Adam și Eva, dacă e nevoie pe lângă Uniunea Economică și Politică și de o Uniune Socială. Oamenii au nevoie de răspunsuri concrete în care se vorbește de viitorul lor în Europa. Și cred că foarte mulți oameni au cu totul alte probleme decât cele pe care le discutăm în opinia publică. Nu e vorba dacă Grecia își va plăti singură sau nu toate datoriile, dacă Germania va fi statul membru care trebuie să plătească pentru Grecia, ci trebuie să vedem ca și oamenii din Grecia și din Germania și din alte țări să uh, recunoască ca o problemă comună la care nu putem da un răspuns. E vorba oameni, de oameni care li s-a tăiat pensia, care nu mai pot trăi din pensia pe care o au, oameni care lucrează cu timp plin și în final trebuie să meargă la o autoritate și să ceară bani suplimentari pentru că nu fac față cu ceea ce, ceea ce câștigă în 40 de ore de activitate săptămânală aceasta este de fapt deja în sine o chestiune scandaloasă. E o chestiune scandaloasă mai ales pentru țările care se consideră țări bogate. Cred că noi suntem cei care aici, în Comisia pentru Ocupare și Comisia pentru Afaceri Sociale, suntem cei care trebuie să găsim un răspuns cât se poate de rapid la această problemă și nu să vor discutăm încă un an ce este sărăcie, care este venitul de care are nevoie o persoană pentru ca să poate să-și plătească viața um, singur și să trăiască în uh, decență. Eu aș dori să mergem mai repede în această direcție. Mulțumesc! Doamna Isaia. Doamna Isaia. Vă mulțumesc. Foarte pe scurt, așa să spun că sunt foarte nemulțumită de această procedură, de felul în care am redactat acest aviz. Și nu am respectat deloc regulile jocului pe care ne le-am fixat singuri. Și tocmai mă întrebam dacă vom continua cu această procedură. Dacă cumva vom aplica și la alte rapoarte și atunci sunt de acord cu Edith Bauer. Dacă am fi fost poate mai modești, poate că am fi reușit să includem punctele noastre de vedere în textul final. Pentru că acum avem niște puncte de vedere de-a dreptul extremiste, pentru care nu vom găsi susținere. Și cred că a fost un eșec total. Mulțumesc pentru această dezbatere deosebit de bogată și de legitimă pe un asemenea subiect. Dați-mi voie să revin, în ce priv- să vă spun încă câteva cuvinte în ce privește procedura. Și cum am putut noi să participăm la această dezbatere? Toată lumea este pe deplin conștientă de faptul că președintele Van Rompuy uh, a lansat o provocare, dar acum mingea se află în jumătatea de teren a Consiliului. Și Parlamentul European nu va juca un, un rol de frunte în această discuție care va avea loc la Consiliu. Și atunci uh, Parlamentul uh, a hotărât că trebuia să-și exprime punctul de vedere, punctul propriu, înainte de lansarea dezbaterii propriu-zise la Consiliul din decembrie. pentru că știți că lucrările se desfășoară independent de noi și nici măcar în incinta Consiliului. Când am ascultat discursul președintelui Barroso despre starea Uniunii, am văzut care era propria sa poziție, um, care era foaia de parcurs după părerea Comisiei. Ori, Președintele Van Rompuy a prezentat un document cu patru secțiuni unde nu exista nimic despre latura socială și a anunțat că dezbaterea finală va avea loc la Consiliul din decembrie. Și știți că există și uh, șantierul lansat de domnul ministru Westerweiler. Nu trăim într-o lume ideală și nu despre lumea ideală discutăm astăzi aici, nu. Vrem să vedem cum anume, în circumstanțele actuale, preocupările zilnice din comisia noastră pot să fie reflectate în acest aviz, pentru că de multe ori am simțit că exista consens în cadrul comisiei noastre. Și de aceea vrem, cum spuneam, să putem și noi să ne facem auzită vocea. Vă reamintesc care este contextul. Trăim într-o Uniune care este o economie socială de piață. Aceasta este coloana vertebrală a sistemului politico-economic. Economie socială de piață. Contextul juridic este următorul. Adoptarea cartei drepturilor fundamentale a fost ultima mare victorie, pentru că în această carte există un capitol foarte important cu drepturile sociale și mai există și articolul 9 din Tratatul de la Lisabona, care, așa cum spunem de fiecare dată când ne întâlnim, care a transformat chestiunea socială într-una orizontală, transversală. Care este miza? practic a doua vârstă a Uniunii Economice și Monetare, a doua etapă din viața acestei Uniuni. Pentru că am vrut să ajungem la un echilibru între economie și monedă. Dar vedeți dumneavoastră ce s-a întâmplat din momentul în care am stabilit uh, instrumentele acestei Uniuni, din momentul în care am adoptat tratatul de la Maastricht. Atunci exista un echilibru Vorbeam întotdeauna despre articolul 121 și articolul 148, primul despre politicile economice și celălalt despre politice sociale. Acest echilibru s-a dovedit nesatisfăcător, dar dacă comisia noastră nu va spune nimic, acest echilibru, care oricum este nesatisfăcător, va dispare sub presiunea exercitată de piețele financiare, care oricum joacă un rol de lider. Și sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, doamnă Bauer. Unii probabil că și-aduc aminte de faptul că atunci când a fost lansată această inițiativă, eu îmi doream să existe propriul nostru raport și am cerut să avem propriul nostru raport, dar acest lucru a fost contestat de către Comisia Econ în cadrul Comisiei Uh, în cadrul conferinței președinților. Conferința președinților nu ne-a dat câștig de cauză. Și noi am cerut apoi aplicarea articolului 50 al cooperării consolidate și, din păcate, și acest lucru ne-a fost refuzat și doar Comisia de Afaceri Constituționale a obținut aplicarea acestui articol. Deci noi nu eram lideri. Nu puteam să ne stabilim propriul calendar, propriile unelte. Nu am putut decât să ne adaptăm la ceea ce a fost hotărât. Nu spun că așa m-am agățat neapărat și nu, nu-mi place să fac așa ceva. Am profitat de spațiul disponibil. Și de altfel, mâine, după amiază, mă întâlnesc cu doamna Tyson, astfel încât, imediat după votul din comisia noastră, să putem să discutăm ca să ținem cont exact de preocupările exprimate de domnul uh, Ori. Și anume, ca avizul nostru să fie integrat în raportul doamnei Tyson. Căci, ca și domnul Mann, particip la ambele comisii. Și doamna Tyson mi-a zis deja că nu are nimic împotriva uh, includere uh, anumitor propuneri din avizul nostru în raportul dumnei. Bine, nu știu până în ce, în ce măsură, până la ce punct vom reuși să găsim un echilibru. S-a mai pus întrebarea dacă aceste drepturi sociale pe care le revendicăm sunt valabile pentru întreaga Uniune. Pe scurt, dacă vom impune un salariu minim pentru toată Uniunea. Doamna Harkin a subliniat și pe bună dreptate faptul că în compromisul uh, G, G și, și în amendamentul 1 facem distinția între politica Uniunii și ceea ce ține de spiritul tratatului de la Lisabona, și anume măsurile de sprijin, de însoțire a statelor membre, pentru a nu aduce atingere competențelor statelor membre în ce privește fixarea salariilor. Eu, personal, nu am propus aici să existe un salariu minim care să fie unul și același pentru toți cetățenii din Uniunea Europeană. Dar Consiliul Europei a transformat faimosul dosar, 60% uh, din venitul, uh, din salarul mediu, într-un punct de referință. Și vă atrag atenția asupra felului în care este formulat acest compromis. Um, folosim acolo o frază destul de complexă, dar nu se folosește sintagma salariu minim. Nu. Se spune că în cadrul acestui bloc care ține de competența statelor membre să se asigure uh, salarii decente care să uh, permită uh, combaterea sărăciei. Deci, așa cum vă spuneam, compromisul pe care vi-l propunem mâine nu încearcă să impună un asemenea salariu minim unic. Doamna Harkin nu mai este în sală, dar sper că cineva o să poată să îi spună uh, ce am răspuns eu. Apropo de această, această carte verde, pentru că s-a gândit dacă nu va exista o incompatibilitate constituțională. Pot să-i spun că eu vin dintr-o țară unde situația este similară cu cea evocată de dumnea ei. Și domnul Barroso a spus că o eventuală revizuire a tratatelor um, nu va avea loc în curând. Și de aceea cred că există un consens a grupurilor politice cu privire la unul dintre alineate care reamintește cât de mult nu se folosește uh, potențialul tratatului de la Lisabona și că acest lucru se întâmplă în multe domenii. Discuția din decembrie va fi una în timpul căreia se va discuta cu cărțile pe masă. Și este momentul prielnic pentru a evoca toate aceste puncte. Și de aceea sper să le putem adopta și să ne uh, însușim aceste propuneri. Încă un cuvânt, doamna Isaia, despre procedură. Din păcate, cea mai mare parte a amendamentelor fusese depusă de raportorii din umbră, cu excepția a șapte amendamente a doamnei Ieslovska și a 12 amendamente care vă aparțineau. Și când a avut loc reuniunea de ajustare, la care au participat toți raportorii din umbră, am ținut cont de aceste condiții și am cerut responsabililor grupurilor politice să țină cont de amendamentele depuse cu titlu individual. De aceea, domnul Sercas a preluat, de exemplu, anumite amendamente depuse de domnul Prioto, iar doamna Iaslovesca a putut să includă anumite propuneri uh, făcute de uh, membri din grupul său. Dar amendamentele dumneavoastră care nu au fost acoperite de alte amendamente vor fi incluse pe lista de vot. Da, și alte, așa cum vă spuneam, au fost incluse în compromisuri. Știu că nu este procedura ideală și îmi doresc ca această pățanie să nu se transforme într-un precedent. Cum spuneam, știu că sunt uh, Uh, vinovată în mare parte, dar sper să putem să votăm într-o atmosferă serenă, pentru că miza este foarte mare și ne dorim să putem să influențăm dezbaterea de la Comisia Econ. Raportoare fiind doamna Tyson, care este întotdeauna foarte sensibilă la preocupările noastre. Vă mulțumesc pentru această dezbatere în această fază a de discuție a amendamentelor de compromis și, cum spuneam, mâine trebuie să votăm acest text ca să respectăm calendarul impus de Parlament și îndeoseb de către Comisia Econ. Acum ajungem la raportul doamnei Blinkeviciute despre Erasmus pentru toți, programul Uniunii pentru Educație și Formare. Vom discuta de asemenea despre amendamentele de compromis. Doamna raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Colegom șeșeliniam sprăneșeiams, și įvairių... Vreau să mulțumesc colegilor, raportori din umbră, de la toate grupurile politice, cu care am colaborat foarte bine. Am putut să găsim compromisuri despre o întreagă serie de aspecte. Am elaborat 34 de amendamente de compromis. Am încercat să ținem cont de ideile tuturor colegilor. Am beneficiat de o bună colaborare cu raportori din umbră din partea tuturor grupurilor politice. Acum aș vrea să vă vorbesc despre amendamentul domnului Kassler, care a propus ceva nou, și anume un program destinat vârstnicilor, persoanelor în vârstă, dar active. Susțin această idee, pentru că este bine să consolidăm acest program și uh, să permitem și persoanelor în vârstă să uh, se bucură de o formare pe parcursul întregii vieți. Deci dumnealui a depus un amendament pentru a propune această idee. Noi considerăm că este foarte important să sprijinim vârstnicii și activitatea lor în cadrul societății, mai ales acum când asistăm la îmbătrânirea societății noastre. Un alt amendament pe care aș dori să le evoc este formarea persoanelor adulte. Am discutat cu raportorii din umbră, am discutat mai ales despre vârsta, un plafon de vârstă, pentru că ne doream să găsim un plafon care să fie acceptat uh, în toate statele membre. În anumite state membre se ajunge la um, vârsta majoratului la 18 ani, în altele la 16 și apoi în altele la 21. Și de aceea am vrut să ajungem la un compromis și am spus programe destinate persoanelor înainte de, uh, uh care au mai puțin de 64 de ani. Noi ne doream ca aceste persoane um, care au mai mult de 64 de ani, pe de altă parte, să beneficieze de propriul lor program de formare. Și am ținut cont de experiența statelor membre în acest domeniu și ne-am întrebat care putea să fie vârsta minimă. Am fost un alt subiect discutat cu raportorii din umbră. Ne-am gândit că, practic, n-ar trebui să existe o limită de vârstă, deoarece statele membre au deja experiență în domeniu și ne-am dorit să fim flexibili și să ținem cont de um, experiența din diferitele state membre. Privitor la celelalte amendamente de compromis, Vreau să mulțumesc colegilor pentru cooperare. Am ajuns destul de ușor la o înțelegere. S-a mai propus îmbunătățirea accesului la acest program pentru persoanele cu nevoi specifice sau care întâmpină dificultăți majore. Un alt aspect uh, la care ține mult comisia noastră și cred că această propunere de amendament era pertinentă. Raportorii din umbră au mai discutat și despre aspectele bugetare din acest program și am inclus în compromis propunerea despre diferitele sectoare care pot să fie finanțate din acest program și finanțarea nu trebuie să fie inferioară celei din perioada precedentă de programare financiare. Uneori chiar am propus mărirea bugetului, mă, o mărire modestă, dar eu cred că trebuie să fim foarte activi, mai ales în ce privește defalcarea bugetului. Nu trebuie să lăsăm totul doar la controlul comisiei. Adresez încă o dată mulțumiri colegilor, raportori din umbră și sper că mâine, în timpul votului, o să putem să uh, votăm uh, cu o mare majoritate acest raport. Mulțumesc, domnul Bach. Are cuvântul? Da, nu vă vedeam pentru că nu stați la locul dumneavoastră obișnuit. Aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Ich möchte... Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc să-l scuz pe colegul meu Martin Kastner, care nu poate fi aici astăzi și care m-a rugat să vorbesc în numele său și să vă prezint o declarație. În primul rând, ar vrea să mulțumesc raportoarei și uh, asistenților pentru colaborarea foarte bună la acest raport. Sunt convins că au reu- am reușit să obținem compromisuri foarte bune, uh, mai ales uh, în ceea ce privește stimularea învățării pe tot parcursul vieții. Mulțumesc foarte mult uh, și uh, tuturor grupurilor pentru că, și mai ales pentru faptul că au preluat propunerea mea pentru a stimula și activitățile pentru persoanele în vârstă. Mi se pare important să se stimuleze așadar toate măsurile pentru învățarea pe tot parcursul vieții și pentru activitate și pentru persoane în vârste. În ceea ce privește promovarea seniorilor, mai ales în anul 2012, uh, care este anul îmbătrânirii active și anul solidarității între generații, mi se pare deci important să vorbim despre aceste lucruri. Dincolo de granițele de partid și grupuri politice, noi pledăm pentru o îmbunătățire a prof- formării profesionale pentru um, adulți și pentru Erasmus pentru toți. Unul din exemple este reducerea la 8% ale acestor, la fondurilor pentru aceste programe. Aș vrea de asemenea să mă refer la anumite amendamente care nu acoperă încă toate uh, problemele menționate. În primul rând, Erasmus pentru toți nu poate fi mai mult decât un titlu de lucru. Intenția acestuia este induce în aroare pentru că se concentrează prea mult pe aspectele academice și prea mult, de asemenea, uh, Uh, pe propunerea uh, comisiei care um, consideră că acest program este mult mai cunoscut decât este de fapt. S-au făcut uh, două propuneri deja de modificare a numelui, pentru că despre aceasta este vorba, pentru amendamentele uh, 68 uh, și 81 uh, aș vrea de asemenea să vă atrag atenția că mi se pare că sunt propuneri bune în aceste amendamente. Generația pentru Europa e una din propuneri. Vreau să subliniez astfel și uh, importanța transgenerațională a acestui program și conștientizării mai bune a acestora pe a, a acestor probleme. Uh, mi se pare că acest nume este cât se poate de simplu de tradus în toate limbile europene și se înțelege foarte bine și în original. Și uh, în ultim, nu în ultima vreme am primit foarte multe scrisori din partea cetățenilor sau asociațiilor, dar și uh, informații de la Consiliu că s-ar susține acest nume. Pentru mine acestea sunt patru motive suficiente deja pentru a modifica numele în Generația pentru Europa, o propunere extrem de importantă pe care trebuie să o adresăm și Comisiei competente de fond. Mulțumesc! Euh, merci, Madame Oli. Mulțumesc, doamna Oli. Karima Deli. Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Euh, merci à la... Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor uh, pentru acest raport. Cred că comisia noastră trebuie să pună accentul pe faptul că Erasmus nu trebuie în niciun caz să fie amenințat de către restricțiile bugetare. Trebuie să arătăm în ce măsură nu putem accepta să punem în pericol acest program Erasmus. Erasmus pentru toți, în definiția sa de astăzi, are o nouă dimensiune. E un program care este deschis pentru toți europenii, dar de fapt se merge mult mai departe decât atât, indiferent de calificarea sa Orice european poate participa la acest program. Deci, fiecare poate să beneficieze de o formare profesională în altă țară a Uniunii Europene, iar mesajul pe care trebuie să-l transmite Comisia noastră parlamentară este că ne putem reconcilia cu Europa prin intermediul acestui program. Dacă ne uităm că Europa își consacră numai un procent din bugetul său pentru această acțiune, trebuie să încercăm să ne gândim la ceea ce va urma. Vom încerca cu toții să cerem o creștere a bugetului pentru acest domeniu. Mă refer și la studenții care vin uh, din familii destul de modeste. Pentru că, în general, Erasmus se adresează în anumite state membre și unor elite. Deci, elite din uh, universități uh, foarte cunoscute sau dintr-o formare profesională foarte de elită. Mesajul pe care îl transmitem noi în ceea ce privește bugetul, de exemplu, trebuie să subliniem faptul că statele membre trebuie să susțină toate o creștere a acestui buget. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Există și alte persoane care doresc să ia cuvântul? Da, eu mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord și cu ce a spus Karima Deli înainte, în legătură cu um, conservarea bugetului Erasmus pentru toți, mai ales într-un moment în care situația bugetului european este foarte periculoasă pentru Erasmus în general. Suntem aproape în ruptură de stoc, ca să spun așa, pentru Erasmus și um, de aceea acest cuvânt capătă o însemnătate și mai mare. Aș vrea să adaug la acest subiect și că apropierea europeană trebuie să fie o preocupare pentru toată lumea, toți cetățenii și mai ales pentru cei care sunt în stagiu și care învață în momentul de față și care să poată profita de mobilitatea pe care o oferă Europa și pe plan profesional și educațional. Viitorul Europei, viitorul cât se poate de sensibil al Europei este deci în mâna cetățenilor din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș dori să adaug și eu câteva ceva. Vreau să-i mulțumesc doamnei uh, Linchiviciute pentru că cred că astfel uh, putem să ne dăm un aviz foarte bun pe această temă. Însă, pentru a reveni la dezbaterea inițială, aș vrea să menționez două puncte. Raportoarea ne propune deci să nu facem multe modificări. Știu că dezbaterea este extrem de animată și în Comisia pentru Cultură. Doamna Doris Pac dorește cu siguranță să discute cu dumneavoastră despre propunerea pe care ați făcut-o și nu despre a ei. Uh, dar dacă vreți uh, să faceți acest lucru, puteți să o faceți. Eu sunt însă împotriva. Am avut această discuție cu doamna Blinkeviciute în această după-amiază. Mie îmi place foarte mult uh, propunerea comisiei uh, de Erasmus pentru toți. Mi se spune că Erasmus pe toți are o conotație pentru, pentru studenți care au deja o mm, diplomă universitară de minim 5 ani. Erasmus este pentru mine, dacă mi-amintesc în, din mandatul trecut cu Comisia de Bugete, s-a făcut o propunere de proiect pilot Erasmus de, pentru învățare. Acesta, acest nume Erasmus este deja o marcă de succes și dacă putem uh, Așadar, uh, Erasmus este deja un, un, o marcă de succes, un success story și de, de ce nu să-l transferăm și pe ucenici? Nu, nu putem însă să permitem orice formă de conservatorism să, pe, să bântuie fără să fim gata să redeschidem câteva dosare și să ne regândim la ce se întâmplă. Cel mai important este să îi ajutăm pe tineri, să le permitem să folosească aceste pasarele care le stau la dispoziție și mi se pare că Erasmus pentru toți este exact uh, un astfel de exemplu. O susțin pe raportoare, deci, în păstrarea titlului actual, chiar dacă la unele amendamente, într-adevăr, cred că se merge prea departe, dar eu mă bazez pe rațion, pe rațiunea raportoarei noastre și aș fi vrut să contribui și eu cu acest uh, input la discuția noastră, așa cum am făcut-o de fiecare dată când am vorbit despre acest raport al doamnei Te care și dau cuvântul acum pentru a încheia discuția. Uh, ačiū labai pirmininkė ir ačiū visiem. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor membrilor din comisie care și-au exprimat opinia. Aș mai vrea să confirm încă o dată că compromisurile noastre au fost discutate în comun cu membrii din diferite comisii parlamentare și am decis că accesul la programe de mobilitate în cadrul Uniunii Europene este subliniat ca fiind important în propunerile pe care le-am înaintat. Trebuie să știm și că acest program trebuie să fie accesibil tuturor persoanelor care nu au destule mijloace. Acesta este unul din compromisurile pe care le-am propus. Un alt compromis propus se referă la buget. Am discutat destul de mult despre acest subiect și există o prevedere prin care finanțarea nu poate să fie inferioară nivelului actual. Este foarte important să știm acest lucru atunci când uh, vorbim despre viitorul Europei. Finanțarea nu poate să uh, diminueze și nu se poate de asemenea să excedăm uh, propunerea făcută dacă vrem să ne mai atingem obiectivele Europa 2020. În ceea ce privește numele, vă spuneam că nu voi propune această schimbare de nume, de titlu, Comisia pentru Cultură trebuie să discute despre această problemă, domnul Kessler, și împreună cu această comisie va trebui să găsim o soluție la problemă. Eu sunt de părere că mai degrabă conținutul exprimă ideile principale ale programului. El trebuie să fie accesibil pentru uh, tinerilor, trebuie să fie accesibil pentru toate generațiile, să fie deci un, o poveste de succes mai ales că vedem că există cazuri practice prin care, într-adevăr, acesta a fost într-adevăr un succes. Mulțumesc! Merci et donc nous votons. Mulțumesc. Votul va avea loc. Deci voturile pentru compromisuri și pentru toate amendamentele mâine și apoi Comisia cealaltă va vota pe 6 noiembrie. Următorul punct de ordine de zi este punctul 10. Dau cuvântul doamnei Ronzoli, care va prezenta cele 17 amendamente de compromis. Proiectul său de uh, aviz pentru Comisia IMCO. Doamna Vernio este raportoare în ceea ce privește uh, Modificarea directivei 2005-36, recunoașterea calificărilor profesionale și regulamentul privind cooperarea administrativă prin intermediul sistemului de informații al pieței interne, doamna Ronțuli are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La relazione che voteremo domani rappresenta un nuovo passo Dragi colegi, raportul pe care îl vom vota mâine este un pas înainte pentru modernizarea pieței unice. Modernizarea directivei 36 per 2005 va permite liberilor profesioniști să-și dezexercite activitatea într-un alt stat membru și vor astfel mai mult de 500 de milioane de cetățeni vor putea să beneficieze de cele mai bune servicii o procedură care va permite o reducere a costurilor și uh, o mai, un mai bun regim lingvistic. Sunt principalele uh, avansări din această propunere legislativă. Vom avea un nou instrument pentru a sprijini mobilitatea lucrătorilor și pentru a putea uh, relansa uh, uh piața muncii. Mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare și pentru disponibilitate am putut să punem la punct 17 amendamente de compromis care îmbunătățesc textul comisiei și care trimit un mesaj puternic și comisiei IMCO. Ne dorim mai multă mobilitate pentru profesioniști, controle mai aprofundate și mai riguroase și o mai mare atenție pentru consumatori. Dacă este să intru mai în detaliu, aș vrea să spun că în compromisurile A și L cer statelor membre să refu- să refuze accesul dacă sunt în joc chestiuni de interes public sau de protejarea sănătății consumatorilor. La compromisul K se vorbește despre autorizațiile de eliberat în cazul accesului parțial pe piața muncii și se cere Consiliului European ca, având în vedere hotărârea de la uh, Luxemburg, să se excludă um, obiectul acestei jurisprudențe din domeniul de acoperire al directivei. Iar în ce privește controlul lingvistic, lucrul asupra căruia s-a insistat mult în această comisie, trebuie să uh, permitem uh, Um, persoanelor fizice autorizate să-și exercite meseria în toate statele membre, dar controalele de natură lingvistică trebuie să fie posibile, dar nu trebuie să fie discriminatorii. Și, în plus, asociațiile uh, trebuie și um, organizațiile patronale, de exemplu, pe anumite sectoare de activitate, trebuie să poată să fie implicate în organizarea acestor controle. În cazul în care există cazuri disciplinare sau condamnări uh, pe, penale sau civile și dacă respectiva persoană uh, a fost găsită vinovată de o infracțiune, uh, poate se suspende posibilitatea de a-și exercita activitatea. În ce privește compromisurile E, G și L, ei bine, acolo, acolo e vorba despre actele delegate și adoptarea de proiecte pilot. În compromisul F îi se permite comisiei să introducă noi criterii în ce privește taxa profesională și în urma unui studiu de impact se va permite lansarea acestei noi propuneri legislative. Iar în ce privește compromisurile H, I, J și N, vorbim despre o perioadă de patru săptămâni de scutire de achitarea taxei profesionale. Compromisul M vorbim despre un sistem care să se aplice tuturor profesiilor și compromisul uh, Q, care este cel mai dezbătut, e vorba despre această perioadă de șase ani, în timpul uh, cărora toate statele membre trebuie să asigure un nivel minim de formare pentru asistentele medicale de minim 12 ani. Și dacă um, o să mai dați cuvântul, am să mai eh, spun ceva la sfârșit. Deocamdată vreau să ascult părerea colegilor. 100. Patru persoane înscrise. Christensen, doamna Hirsch printre alții. Domnule Hirsch. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Compromisurile ne permit un echilibru în ceea ce privește, pe de o parte, libera circulație a lucrătorilor, pe de altă parte, marja de manevră a statelor membre pentru a controla uh, acest proces. În ceea ce privește exigențele lingvistice și accesul parțial, aceste prevederi consolidează mobilitatea pe plan transfrontalier nu trebuie ca persoana care depune cererea să aibă toată educația să luată într-un anumit stat membru numai, ci devine posibil ca lucrurile să fie mai flexibile, dar bineînțeles nu pentru toate categoriile, sunt și excepții. Să nu uităm direct, definiția uh, aferentă din directiva servicii iar controlul lingvistic nu trebuie neapărat să fie efectuat înainte, el poate fi efectuat și după uh, obținerea licenței respective, însă este important ca cei care lucrează împreună să se și înțeleagă în ceea ce privește formarea și acea hartă profesională, cartă, mă scuzați, care permite mai, condiții mai bune de lucru. Am consolidat rolul partenerilor sociali și îmbunătățit în general sensibilizarea la aceste norme și reguli în toată Europa. În orice caz, mulțumesc tuturor pentru um, cooperare. Domnul Hirsch, doamna Hirsch, apoi domnul Man. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc în primul rând raportoarei și pentru colaborare vă mulțumesc Cred că, pe total, putem spune că avem un document foarte bun. Noi, liberalii, putem să susținem aceste compromisuri. În uh, ceea ce privește compromisul IJ, uh, avem o mică problemă. E vorba de așa numita uh, pașaport profesional, unde sunt, cred eu, adunate prea multe informații și cred că la acest uh, amendament de compromis o să ne abținem. Trebuie să ne gândim uh, selectiv care sunt uh, informațiile pe care trebuie să le salvăm pe un astfel de card. Apoi, în ceea ce privește amendamentul de compromis Q, problema legată de cei 10 ani sau 12 ani de care am vorbit uh, dacă nu există um, o formare profesională de generală timp de 12 ani, ci una specială, trebuie să se calculeze și aceasta. Întrebarea nu este cum uh, să ajungă la, cum ajung persoanele respective la calificare, ci să o aibă. Asta este important. Un alt punct la care vreau să mă mai refer se referă la amendamentele care sunt în parte acoperite de cele înaintate de colega noastră Turunen și uh, se referă la cuvântul uh, stagii plătite, deci cuvântul plătit. Intenția noastră a fost, deci, ca aceasta să se recunoască ca atare. Dacă cineva are un stagiu neplătit, să fie recunoscut și acesta, să nu mai aibă în plus și dezavantajul că nu este recunoscut, pentru că ar avea un dezavantaj dublu, nici nu e plătit și nici nu e recunoscut ce a făcut. nu are legătură, de fapt, calificarea cu dacă este plătită sau nu. Deci eu cred că trebuie să înțelegem că nu trebuie restrânsă această definiție la cele plătite, la stagiile plătite și vreau să știu de ce ați creat această definiție, această diferență, de fapt. Mulțumesc că n-am înțeles. Uh, Monsieur Thomas Mann, puis Birgit Sipel. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut uh, o corespondență destul de intensă pe această temă. Pot să fiu de acord cu anumite idei și cu ideea de principiu că avem nevoie de mai multă mobilitate în Uniunea Europeană. Însă, realitatea trebuie să țină pasul și cu ceea ce se întâmplă în statele membre. În Germania avem 10 ani de formare. Acești 10 ani nu au căzut de undeva din cer, au fost obținuți cu greu și când mă uit uh, ce fel de competențe se pot crea la o școală profesională, chiar putem spune că ei sunt uh, experți, specialiști. Deci o creștere a numărului de ani de formare la 12 ani mi se pare foarte greșit. Există o state din uh, Uniunea Europeană care au un principiu mult mai academizant, ca să spun așa, formării profesionale. De aceea există din păcate, și posibilitatea în alte state membre ca unii, unele persoane care nu sunt atât de bine formate să uh, obțină anumite posturi, care duce la o reducere a calității, deci uh, oameni care nu sunt chiar bine formați și care pot accesa la niște posturi de uh, experți. Alexandru Sercaț, mă bucur că uh, spaniolii o să poată să preia acum uh, educația duală. Această educație duală este un criteriu de calitate, nu trebuie toate statele membre să o preia, știu foarte bine și nici nu trebuie preluată în mod obligatoriu, dar în ceea ce privește calitatea, este într-adevăr un rezultat pozitiv și important. Deci trebuie să existe posibilitatea pentru toate statele membre să aleagă ce vor. Nu trebuie să obligăm să se treacă de la 10 la 12 ani. Eu am uh, auzit că ești uh, pentru amendamentul 36, uh, mi-ai spus, și acolo se vorbește de minim 10 ani sau un examen care să aibă un nivel echivalent. Pentru asta toată lumea a fost de acord, însă sunteți împotriva celor 135 uh, și împotriva amendamentului 143. Am însă o problemă cu compromisul Q. Acesta prevede o fază de tranziție de 6 ani și obiectivul este să mergeți de la 10 la 12 ani, mă întreb dacă aceasta este calea potrivită. Eu cred că nu putem să susținem acest compromis. Acesta este un compromis cu care eu personal nu pot fi de acord. Cred că este important și să spunem că e nevoie de o formare bună în general. Vrem să obținem să nu avem o societate divizată în două clase, unii care sunt buni și care au șanse și care, de exemplu, sunt îngrijiți de moașe și de infirmiere și alții, de exemplu, nu sunt la fel de bine îngrijiți pentru că nu pot să-și permit acest lucru. Trebuie să le dăm statelor membre posibilitatea să um, stabilească lucrurile cum vor ele cred că vom putea găsi o soluție mâine, sper cel puțin. Nu e vorba numai de problema Germania, e și o problemă în Luxemburg la fel și în Olanda. E o problemă identică și în Austria. Unii colegi care nu sunt aici, nu sunt aici pentru că sunt într-o altă comisie în același timp, dar mâine vor fi aici și vor putea să discute despre acest subiect. Sper să reușim să ne apropiem unii de alții pentru a găsi o soluție, un compromis, decât să lucrăm pe domenii diferite și să nu ajungem la niciun rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc, o să închei acum lista vorbitorilor pentru ca să nu depășim timpul. Doamna Zippel, doamna Harkin, doamna Iaslovietska și domnul Handel. Și închid lista. On est ainsi. Euh, Birgit Zippel are cuvântul acum, doamna Birgit Zipel. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să pun câteva întrebări și nu neapărat adresate raportoarei, ci în parte și uh, adresate comisiei, dacă mai este cineva de la comisie la ora asta. În ceea ce privește dezbaterea germană cu privire la formarea profesională, da, uh, formarea duală este un produs de calitate, trebuie să fim mândri de acest uh, sistem. În același timp, însă, vreau să vă atrag atenția că și în dezbaterea germană nu există doar cei care sunt împotriva unei uh, perioade de 12 ani obligatorii în, uh, de școlarizare, ci și cei care vor să susțină acest lucru. E vorba, de exemplu, uh, de confederațiile profesionale. Există poziții foarte diferite. Ar fi foarte important, deci, ca atunci când vorbim de cei 12 ani obligatorii, trebuie să se specifice și că nu trebuie să fie bacalaureatul în finalul celor 12 ani. Trebuie să fie clarificate aceste puncte. De asemenea, mai am oarecare probleme cu chestiunea care se referă la îngrijirea medicală, în care verificarea lingvistică n-ar trebui să fie chiar așa de importantă. Mai ales în acest domeniu ar fi important ca pacientul și îngrijitorul medical să se înțeleagă bine. Dar dacă se poate, eu aș zice că ar trebui clarificată formularea aici. Eu nu vreau o dezbatere nouă, însă m-ar interesa în acest punct de ce pentru moașe și pentru infirmieri trebuie acum să avem o școală de 12 ani, dar pentru îngrijitorii de bătrâni nu. Pentru că și imaginea și uh, sarcinile unui îngrijitor de uh, bătrâni ar, arată altfel în ultima vreme, este nevoie de foarte multe competențe profesionale și tehnice. De ce să separăm aceste două aspecte? Care este logica care duce la o diferență în aceste două categorii? Mulțumesc! Um, ehm, Marian Harkin, puis... Uh... Harkin și Slovescă, Marian. Madam Chair, I will be very brief because... Foarte pe scurt, doamnă președinte, nu prea mai avem mult timp. În primul rând, mulțumesc uh, raportorului. Am cooperat foarte bine, uh, sunt mulțumită de cum arată acum uh, amendamentele de compromis în ceea ce privește acești, uh, aceste persoane care acționează în domeniul sănătății. Am ajuns la un echilibru. Îmi pare bine că m a sprijinit și pentru amendamentul E. Nu e vorba numai în sensul că cei care au fost condamnați Uh, să nu poată să mai practice nu numai condamnări definitive, ci și alte tipuri de sancțiuni administrative sau mai scurte. Mă bucur. De asemenea, în ceea ce privește amendamentul J, sunt de acord cu colega care a spus că, într-adevăr, lista de aici, de la J, ce privește cardul profesional, este extrem de greoaie și exhaustivă am și eu aceeași critică. În orice caz, mă bucur de rezultatul pe care l-am obținut. Mulțumesc, doamna Iaslovesca și apoi domnul Handel. Pani Przewodnicząca, dziękuję za głos, ponieważ tu już koleż... Mulțumesc, doamna președinte. Am auzit de, deja aici lucruri legate de acea perioadă controversată de 12 ani. Vedem care este și poziția Germaniei. Nu știu dacă am înțeles uh, bine ce a spus domnul Mann, și anume de ce este dânsul împotriva ajustării acestei perioade în timpul perioadei de tranziție de șase ani, pentru că este exact ceea ce se propune la amendamentul Q. Eu cred că ar trebui să ajungem la uh, cel mai mare numitor comun și nu cel mai mic numitor comun și bineînțeles că Germania are un exemplu pozitiv Uh, de dat și sunt foarte uimită de ce uh, nu-i convine ca această perioadă de șase luni, uh, șase, luni, șase ani de ajustare să nu fie folosită așa cum trebuie. Da. Vedem foarte bine care este poziția, spune domnul președinte. Domnul Mann vrea totul și nimic. Domnul Handel. Ich kann jetzt nicht für Thomas Mann eu nu pot vorbi în numele lui Thomas Mann, dar uh, înțeleg direcția în care merge el. Încerc să explic, nu e vorba de dezbaterea 10 sau 12 ani uh, bacalaureat în final sau nu. Ceea ce cred eu este că nu s-a înțeles bine în dezbatere care este sistemul, uh, diferența de sistem. Colegii francezi m-au informat că în ultimii doi ani s-a garantat uh, într-o formare profesională de 12 ani o um, filierizare, dacă putem spune așa, o transformare într-o școală foarte specifică pentru ca să iasă într-adevăr experți. La noi este altfel, la noi există cu totul alt sistem în care în 10 ani se poate forma o persoană din punct de vedere uh, al, pentru o meserie profesională. Cred de aceea că um, nu putem compara cele două sisteme. În unele țări uh, sunt 10 ani, în altele țări sunt 12 ani. Sigur că încercăm să îmbunătățim sistemele unde putem, dar nimeni nu va putea să considere în mod serios că se va putea convinge, de exemplu, doamna Merkel să schimbe lucrurile, noi cu atât mai puțin sau o directivă europeană. Vă dați seama că sistemul german uh, nu se va schimba de la 10 la 12 ani pentru că vrem noi. E absurd să credem așa ceva. Nici nu trebuie să se schimbe, de fapt. E o chestiune de o concepție și mentalitate diferită a sistemelor școlare, uh, în ceea ce privește forma, uh, formarea profesională, de exemplu, Um, la noi nu cred că infirmierele sunt mai slabe decât în alte țări. Sper să ținem cont de această diversitate și să spunem că, de exemplu, o formare profesională de 12 ani, una generală și o echivalare a uh, experienței uh, profesionale să fie, de exemplu, uh, să fie considerate. Mi se pare important să ținem cont de aceste diferențe. Dacă după aceea ne putem distanța de aceste modele pentru a găsi un punct comun, e bine. Și îmi cer scuze, mai vreau să spun ceva. Compromisul Q este o prostie în acest context. Mulțumesc. Bun. Uh, on a deja passé de... Da, suntem în criză de timp și eu o să fiu mai strictă cu timpul de vorbire. Doamna Doșalar, Doriți să interveniți? Nu. Totul este clar. Perfect. Bine, poate data viitoare o să aveți ceva de spus. Doamnă raportor, doriți să dați concluziile? Si, merci Madame la Presidente. Eu cred că ci sia un po' di confusione. Doamna președinte, eu cred... Aș vrea să clarific un pic lucruri, lucrurile. Mă refer în primul rând la ce a spus colegul meu de la același grup politic, domnul Thomas Amendamentul 36 este, după părerea mea, nu știu, eu nu prea pot să-l susțin, pentru că merge împotriva tot ce am făcut uh, pe, pentru a ajunge la compromisul Q între toate grupurile politice, de exemplu, și deci mi se pare că este absolut în, uh, în contradicție cu ceea ce am făcut uh, până acum și cu ceea ce am povestit eu înainte, de altfel. În, eu știam că, de exemplu, în, în final, după toate aceste activități, în ceea ce privește compromisul Q, va trebui să ne certăm chiar dacă o să riscăm să ajung, aruncăm uh, și copilul cu apa uh, de baie, cum se spune în Italia, deci ruinând pur și simplu toată activitatea de luni de zile și toate compromisurile la care am ajuns. În ceea ce privește compromisul Q, am spus-o deja și cu altă ocazie, mi se pare știu că sunt foarte pasionată în legătură cu acest compromis, pentru că înainte să fiu deputată, eu am fost uh, șefa de personal sanitar, deci uh, medici și infirmieri, la un uh, spital foarte mare din Italia. Deci știu foarte bine cât de importantă este formarea de infirmieră și deci chestiunea care mă face să fiu foarte dezamăgită este că după foarte mulți ani se pare că mentalitatea uh, nu s-a schimbat, această profesie este în continuare tratată ca fiind uh, un fel de scurtătură de a ajunge la un, uh, un loc de muncă. Mi se pare că e foarte descurajant această atitudine. Așa cum am spus-o și data trecută, uh, meseria de infirmieră este de fapt o misiune. Nu este un mod mai simplu de a-ți găsi un loc de muncă pentru că nu există infirmieri în destui și deci și deci nu se poate crește nivelul de formare profesională pentru că atunci ar suferi uh, din punct de vedere suferit situația ocupațională. Eu cred că dacă ar trebui cu toții să facem, să ținem același discurs pentru doctor, nimeni nu ar avea probabil mai ales nici germanii, nu ar visa să mai, să nu ar încerca nici măcar să uh, Uh, scadă formarea profesională pentru medici. Același lucru se aplică însă și infirmierilor, pentru că dacă infirmierii nu sunt destul de bine pregătiți sau greșesc, uh, plătesc. Cine plătește? De fapt, plătesc pacienții uh, cu viața câteodată. Deci dacă, de exemplu, mâine comisia propune un text în care se prevede că din cauza că nu mai avem locuri de muncă și nu mai avem destui medici, trebuie să se scadă nivelul de formare profesională pentru medici, ar, s-ar crea o revoluție, s-ar declanșa o revoluție. Deci, din același principiu, cred eu că nu trebuie să acceptăm același lucru și pentru infirmieri. De altfel, uh, avem 24 de state și o spun uh, cu ironie, dacă îmi permiteți. Dacă reușește Italia, probabil că o să reușească și Germania să iasă din această situație. Iar compromisul Q unde se vorbește de reintroducerea unei perioade de șase ani uh, pentru ca să se implementeze această directivă, mi se pare că este un compromis foarte rațional. E vorba de șase ani în care nu se știe foarte bine dacă se va schimba criza economică, dacă problemele de ocupare și șomajul se vor îmbunătăți. Deci există șase ani pentru a putea adapta la această directivă și, după părerea mea, acesta este cel mai mare compromis la care am ajuns. În ceea ce privește acum uh, infirmierile îngrijitoare de bătrâni, îmi cer scuze, dar la mine în țară nu există o diferență între infirmieri pentru bătrâni, infirmieri pediatrici, sau, ci se spune infirmier pentru toți. Deci, probabil că acest punct uh, a fost menționat de către cei în care, în căror țări, uh, există această distinție între cele două categorii. Deci, probabil că putem să introducem printr-un amendament uh, în care se referă la un caz particular acest aspect. Apoi, în ceea ce privește îmbunătățirea uh, condițiilor lingvistice, mai ales în domeniul sanitar, s-a amendat acest text și a fost îmbunătățit uh, textul existent pentru a favoriza această profesie care este atât de, de delicată, dacă putem spune așa. Mai era ceva, mai trebuia să răspund la ceva dacă nu mă înșel, dar cred că am răspuns la tot. Mulțumesc! Perfect, bon final! Perfect! Bun. Deci, recunoașterea calificărilor profesionale poate fi rezumată într-un singur cuvânt dacă infirmierele trebuie să învețe 10 sau 12 ani. Exagerez puțin, pentru că, bineînțeles, nu vorbim numai despre infirmiere, însă văd că cam aici uh, ne ciognim când vine vorba de această perioadă. Însă, bineînțeles că mai sunt și alte preocupări, alte, alte probleme și alte situații particulare care eventual trebuie să fie cumva înglobate de doamna raportor. Votăm mâine. Și ultimul punct de pe ordinea de zi din această după masă este punctul 12, examinarea amendamentelor. Raportul doamnei Romain Chartier privitor la faimoasa propunere de directivă în ceea ce privește siguranța, sănătatea la locuri de muncă, expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici, câmpuri electromagnetice, între paranteze. Nu intru în detalii, însă vă rog să părăsiți sala în ordine, în liniște. Vă rog să păstrați liniștea. Mm donc nous avions nous avions réouvert le délai de dépôt des amendements compte tenu de l'évolution de la în ceea ce privește uh, amendamentele încă nu avem o dată, urmărim cu atenție ce se întâmplă și la Consiliu pe acest dosar. Între timp, dau cuvântul doamnei raportor și ce face ea cu cele 49, 149 de amendamente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am luat-o de la capăt cu această muncă pe acest dosar după ce Consiliul și-a schimbat poziția de mai multe ori de-a lungul diferitelor președinții care s-au perindat. Unele dintre acestea Uh, au lucrat pe text, altele mai mult pe anexe și asta a dus la foarte multe probleme aici, la noi, adică probleme de a urmări această procedură atât de variabilă și care se schimba odată la șase luni. 233 de amendamente au fost uh, Eh, depuse inițial de către toate grupurile politice, o treime practic vin de la grupul verzilor. Și astăzi vreau să vă mulțumesc pentru că ați anunțat procedura de, depunere de de amendamente. De fapt, ea continuă. Astăzi eu mai vin cu încă 16 și mă bucur că am ocazia pentru că uh, putem să tragem linie și să vedem că în urma toate, tot, tot, întregii activități pe care am avut aici la Parlament, trebuie până la urmă să ajungem la o poziție convergentă. Bun. Aceste amendamente abordează mai multe aspecte. În primul rând, necesarul echilibru între, pe de o parte, protecția lucrătorilor și, pe de altă parte, folosirea posibilă în domeniul medical al respectivelor, uh, respectivelor agenți fizici și uh, avem, deci, multe amendamente care reflectă această voință de a menține, ba chiar de a consolida protecția lucrătorilor care lucrează cu câmpuri electromagnetice, fără însă a um, sacrifica obiectivul nostru și anume aplicabilitatea până la urmă a directivei care din 2004 încoace n-a putut să fie pusă în aplicare. În ceea ce privește apoi acele prescripții minime, planuri minime, acestea nu trebuie să servească celor care doresc să facă un pas înapoi față de prevederile actuale. Asta este al doilea aspect care se reflectă în multe amendamente. În sfârșit, al treilea element se referă la o temă mai dificilă, adică, pe de o parte, să nu uităm de progresele tehnice permanente care au loc în uh, ce privește utilizarea câmpurilor electromagnetice, dar și în ceea ce privește acele restricții care există uh, și sunt din ce în ce mai des întâlnite privitoare la expunerea posibilă. A patrulea grup de amendamente se concentrează în jurul uh, următorului aspect, și anume acele echipamente, cum ar fi uh, stimulatoarele, proteze, cardiatice, protezele, deci tot, uh, tot ce înseamnă echipamente medicale, corporale, care și ele trebuie cumva să facă parte din uh, calcularea nivelului de expunere la câmpurile electromagnetice. Al cincilea element, manuale de utilizare sau ghiduri, aceste lucruri se întâmplă deja în țările de jos, de exemplu. Acolo există un ghid, un manual pentru utilizatori și astfel uh, directorii de firme, în fine, personalul uh, care încadrează lucrătorii poate să consulte legislația respectivă, dar mai ales ghidul în care se spune la ce, uh, în ce măsură angajații pot să fie expuși sau nu la un anumit nivel, etc. Aceasta deci, fără să uităm de mm, sănătatea, siguranța locului de muncă. Al șaselea element se referă la posibila revizuire a acestui text. Se pune întrebarea mm, dacă se va opta pentru o perioadă scurtă sau dacă spunem, uh, lăsăm întrebarea deschisă în sensul că spunem se va revizui în funcție de evoluția uh, științifică, tehnică, etc. Și vedem că um, în funcție de grupul politic uh, din care se face parte, părerile sunt împărțite și al șaptele aspect pe care le-aș menționa se referă la efectele pe termen mediu, efecte potențiale. Iată cum aș rezuma eu principalele elemente conținute în amendamentele depuse de diferitele grupuri politice pentru ca toată lumea să se orienteze pe teren. Aș mai adăuga un lucru, dacă îmi permiteți, doamna președinte, foarte pe scurt. Cele 16 amendamente care se adaugă astăzi celor deja existente și care sunt prezentate de mine, Vreau să vă spun că amendamentul 234 se referă la un considerent. Luarea în calcul a directivei derogări în ceea ce privește transpunerea directivei 2440 care ne preocupă aici și pe care ați evocat-o și care fixează data de 31 octombrie 2013 ca dată limită de prelungire a aplicării directivei din 2004. Deci noi trebuie să terminăm toată treaba de negocieri cu mult înainte de acea dată, de acea scadență. Și vreau să reamintesc că nu ne vom lăsa bătuți. Al doilea amendament, 235 aici. Mă concentrez pe siguranța lucrătorilor care lucrează sau sunt supuși radiațiilor câmpilor electromagnetice și propun ca la 236 să avem un amendament specific care vizează forțele armate care să permite statelor membre să pună pe picioare niște dispozitive uh, specifice, inspirându se de exemplu, din practica NATO. Vom vedea ce va însemna acest lucru și ce se va putea rezolva în acest sens. Amendamentul 237 se referă la cele cazuri uh, particulare de depășire a, um, a celor uh, praguri pentru ca Uh, angajatorii să ia niște măsuri în consecință. Amendamentul 238, aici se precizează riscurile privitoare la sănătate și la siguranță, safety risks, apoi dispozitive sau aparatură medicală corporală despre care am vorbit numai ce, cum ar fi diverse proteze, și al treilea punct. Aici uh, vom vedea ce spune expertul joia viitoare. Și îl vom uh, întreba pe expert împreună cu ceilalți uh, raportori din umbră privitor la um, diferitele niveluri de expunere și asupra diferitelor măsuri care pot fi luate pentru a formula mai bine acest amendament de compromis. Următorul amendament este unul de simplificare al um, sferei de aplicare, domeniului de aplicare. 240 preconizează o consolidare și anume Uh, se face o precizare legată de efectele pe termen lung în funcție de datele științifice. 241, responsabilizarea angajatorilor, iar la 242, la fel, apoi 244, transpunerea în legislația națională, iar 245 se referă la aplicarea dispozițiilor prin derogare față de obligațiile în articolul 3, valorile de expunere. Derogația privitoare la IRM, rezonanța magnetică, a, propusă la 246 și forțele armatele 247, la 248 derogările specifice și cred că am cam spus tot ce vreau să spun în referitor la ultimele noutăți. Așteptăm uh, avizul experților joia viitoare. Vă mulțumesc! Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Vă mulțumesc. Doamna raportor ne-a prezentat foarte bine conținutul raportului dumneaei. Vreau să-i mulțumesc pentru toată munca depusă. Am progresat bine, am văzut și câte ceasul, doamnă președinte, și știu că trebuie să fiu succintă înainte ca să mi-o spuneți chiar dumneavoastră. Dar dați-mi voie să spun următoarele. Ultimele amendamente care au fost depuse de către doamna raportor se îndreaptă, cred, în direcția cea bună. Însă, mai rămân câteva puncte unde ar trebui să mai aprofundăm discuția. De exemplu, consecințele pe termen lung. Până în prezent, încă nu dispunem de date științifice care ne demonstrează că există consecințe pe termen lung. Pe de altă parte, nu uh, putem să afirmăm că nu se va întâmpla nimic, că nu va exista nicio consecință. Am să vă dau un exemplu despre uh, care vom discuta mâine, și anume asbestul. Nu exista niciun fel de studiu, nu ne făceam griji, am construit casele, am construit uh, imobile, sedii, inclusiv uh, sediul comisiei, peste tot am folosit cantități enorme de asbest și apoi, dintr-o dată, ne-am dat seama că existau consecințe. Nu mai dorim să mai existe un asemenea caz, atunci cred că și pentru acest tip de radiații trebuie să fim vigilenți și să putem să reacționăm rapid dacă este constatată o problemă. Să nu uităm că ideea centrală a directivei și a muncii noastre este prevenirea. În același spirit, am examinat amendamentele despre consecințele și impactul uh, uh cunoscut asupra sănătății. Încă un lucru privitor la anumite cazuri în care limitele pot să fie diferite și că există o argumentație deontologică. Da, dar cine va hotărâ, cine va defini aceste limite? Bine. Nu știu ce cuvinte să folosesc pentru a defini aceste îngrijorări pe care le am, dar oricum trebuie să încercăm să-i protejăm cât mai mult pe cetățenii noștri și acest raport trebuie să aibă sorți de izbândă. E foarte important să dăm experților și specialiștilor posibilitatea să ne confirme ideile noastre și amendamentele de compromis ale raportoarei vor fi examinate cu toată bunăvoința. Oricum, noi ne dorim să-i ajutăm pe cetățeni, indiferent dacă este vorba despre lucrători care sunt expuși câmpurilor electromagnetice sau de cetățeni obișnuiți. Președinta, sunt obligată să vă rog să fiți foarte succinți pentru că am ajuns la sfârșitul reuniunii noastre. Karima Deli și apoi doamna Harkin. Vă mulțumesc, doamna președinte. Eu am să fiu deosebit de succintă. Vreau să-i mulțumesc uh, Elizabetei Moran Chartier pentru felul în care s-a desfășurat munca noastră într-o transparență absolută. Eu Tocmai am descoperit poziția Consiliului care la prima vedere pare destul de echilibrată, n-am avut timp să-l citesc în detaliu și mă bucur de faptul că vom primi lămuriri suplimentare din partea expertului și astfel vom ajunge la niște compromisuri de bună calitate. Insist că este vorba despre un raport care a devenit urgent, pentru că de luni de zile discutăm despre el, nu mai putem să așteptăm alte luni în plus. Din data ce vom afla avizul expertului, trebuie neapărat să discutăm despre amendamentele de compromis. Marian Harkin și apoi domnul Clark. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu am să fiu rapidă. Îi mulțumesc, domnule raportor, pentru atitudinea ei pragmatică pentru că avem nevoie de o adoptare a acestui text și o aplicare a sa în maxim 12 luni. Acum lucrurile se conturează destul de bine și ca și toți ceilalți raportori din umbră, aștept cu nerăbdare întâlnirea cu expertul. Încă un ultim comentariu. Mulțumesc pentru câteva dintre amendamentele pe care le-ați depus în ce privește derogările nu atât pentru lucrători în sine, cât și pentru cei care fac lucrările de întreținere. Am ascultat ce a spus doamna Rapti și eu cred că trebuie să fim atenți și am apreciat și comentariile dumneavoastră în ce privește momentul potrivit pentru o revizuire. Vă mulțumesc, domnul Clark are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știu că scanarea nu este um, folosirea examenelor um, medicale nu este singurul domeniu unde există expunere la câmpurile electromagnetice. Într-una dintre ultimele noastre întâlniri am întrebat dacă cei doi experți care ne-au mai consiliat în trecut ar fi încântați de actuala propunere. Și când m-am întors în circumscripția mea, l-am uh, consultat pe domnul dr. Kivel de la King's College din Londra și el a spus că dacă propunerea ar fi fost adoptată așa cum s-a conturat în urmă cu 2 ani, atunci da, ar fi fost foarte bine, dar între timp au fost depuse multe amendamente și acum există multe probleme și am identificat patru, de exemplu. Amendamentul 5 se stabilește limita pentru derogare în cadrul serviciilor medicale, dar nu există numai în medicină că se folosesc câmpurile electromagnetice, ci și pentru tot ce ține de întreținere, pentru uh, ce ține de cercetare și așa mai departe. Deci aceste domenii trebuie incluse la capitolul de rocări. Amendamentul uh, 73-79 um, Aici se vorbește despre limitele de timp pentru a acorda nederogări de maxim 5 ani, dar să presupunem că nu vor exista noi dovezi în, în acești 5 ani după ce intrarea în aplicarea directivei. Ce se va întâmpla? Și oricum, dacă apar noi dovezi științifice, Comisia oricum are prerogativa de a propune revizuirea directivei. În ce privește amendamentul 28, se vorbește despre utilizările în domeniul militar. Dar știți bine că Există deja standarde pentru protejarea lucrătorilor în acest domeniu. Deci acest amendament mi se pare inutil. Amendamentul 73, propunerea de a uh, menține o distanță minimă de orice sursă de uh, um, câmpuri electromagnetice, dar vă dați seama că acest lucru este imposibil de aplicat, pentru că tocmai din cauza expunerea acestor câmpuri electromagnetice sunt posibile uh, uh, aceste uh, radiografii cu scannerul. Și acestea sunt doar câteva dintre punctele pe care le-am identificat și, de fapt, au fost identificate de expertul pe care tocmai l-am numit. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Sofoclus, de la Comisie, doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, președinte. Președinția Consiliului a cerut ca după Consiliul EPSCO de săptămâna trecută de la Luxemburg să se prezinte rezultatele în engleză. Suntem foarte bucuroși să putem să vă prezentăm rezultatul ultimului Consiliu EPSCO. Pe 4 octombrie, ministrii au ajuns la o abordare foarte bună pentru acest dosar foarte tehnic. De la începutul președinției Ciprului am avut ca prioritate absolută să ajungem la o um, uh, înțelegere la acest Consiliu. Am fost conștienți că numai astfel puteam să ne asigurăm că obiectivul acestei propuneri rămâne, uh, rămâne unul uh, in, așa cum ni l-am stabilit noi. Toate celelalte președinții că s-au ocupat de acest dosar au avut același obiectiv. A trebuit să lucrăm uh, foarte din greu și cu uh, un calendar foarte strâns. Suntem însă foarte conștienți că rezultatul acestei activități, care a fost uh, convenit de către miniștri săptămâna trecută, este unul foarte bun. În textul său, Consiliul recunoaște că aceste propuneri au ca obiectiv principal o protecție maximă a lucrătorilor. În același timp, se recunoaște și că este necesar să se asigure o implementare corectă a directivei și o continuare a activității uh, antreprenoriale. Textul Consiliului este bazat pe recomandările care au fost emise de către Comisia Internațională împotriva radierii și cred iradierii și aceasta este o autoritate importantă care poate să evalueze impactul câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. Au fost invitați mai mulți membri Uh, unor comisii și uh, experți foarte importanți și aceștia au uh, oferit expertiză în ceea ce privește aspectele tehnice ale acestei propuneri. Suntem conștienți că acest nivel foarte înalt de expertiză este foarte bine reflectat și în text. Textul Consiliului reflectă și nevoia de a stabili derogări de la limitele stabilite în directivă în cazuri foarte specifice. În primul rând, așa numita tehnică MRI ar trebui să fie garantată pentru că aceasta este cea mai sigură tehnică. În plus, uh, textul pe care l-a adoptat Consiliul uh, arată, permite statelor membre de a acorda derogări pentru anumite activități specifice. Aceste derogări uh, permit, deci, ca să se depășească limitele stabilite și nu pot fi însă activate decât în anumite condiții. În final, textul permite și statelor membre să permită pe teritoriul lor folosirea unui sistem de protecție echivalent uh, de către forțele armate. Este foarte important ca în toate cele trei cazuri pe care le-am menționat eu, lucrătorii sunt întotdeauna protejați de reacțiile adverse pe care le pot aduce cu sine aceste tehnologii. Pe total, considerăm că abordarea generală pe care am uh, și rezultatele Consiliului EFSCO de săptămâna trecută au fost un pas important pentru atingerea unui acord în primă lectură cu Parlamentul European pe acest subiect. Considerăm că textul, așa cum a fost el uh, adoptat, este foarte echilibrat și reflectă, deci, echilibrul între protejarea lucrătorilor și uh, interesele diferiților actori. Suntem uh, convinși că Parlamentul European înțelege uh, importanța de a avea un uh, acord în primă lectură în, la acest dosar important și ne bucurăm să putem colabora cu dumneavoastră și în următoarele luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc că, într-adevăr, ați, spus, ați vorbit de limite de timp, time constraints. Interpreții ne-au dat 5 minute, dar aceste 5 minute au fost depășite. Deci, uh, Vă mai dau două minute, doamnă Chartier, Mora Chartier, să încheiați. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred, într-adevăr, doamnă președinte, că trebuie să vorbim de un, într-adevăr de o realizare importantă în 4 octombrie la Consiliul EPSCO. În al doilea rând, am încredere în dorința raportorilor din umbră de a face tot posibilul pentru ca să reușim împreună să ieșim din acest impact din impas în care suntem din 2004. Uh, Cred că este mândria tuturor să putem în fine să dăm această pagină urâtă din istoria noastră și să găsim un rezultat mai bun. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, spune doamna președinte, și uh, pe 19 noiembrie vom uh, analiza amendamentele de compromis, iar acum vă dau Vă dau uh, întâlnire mâine și da, mulțumesc interpreților. Deci ne vedem mâine la 9.